colleagues, ladies and gentlemen, Dragi colegi, dragi invitați, vă urez bun venit după pauza de prânz. Înainte de toate, vreau să urez bun venit uh, unui grup de invitați din Franța. Participă de peste un an la programul Erasmus, Made in Bourgogne. Avem aici um, director de școală, profesori, inspector școlar. Bun venit în comisia noastră! Wir werden die Nachmittagssitzung mit einer Anhörung zum Thema Vom începe ședința de după amiază cu o audiere referitoare la capitalele culturale ale Europei, provocări și um, perspective de viitor. Am invitat opt experți. Asta înseamnă că, din păcate, trebuie să ne asigurăm că se respectă la sânge timpul, pentru că uh, nu trebuie doar să ascultăm intervențiile experților, ci trebuie să putem să și adresăm întrebări. Așa că îi rog pe invitații noștri să se limiteze, să se încadreze în timp și îi rog și pe colegi să nu divagheze, ci să pună întrebări țintite, punctuale, pentru ca experții să poată răspunde, pentru că ideea este să putem să-i ascultăm pe experți. Din 1985, în fiecare an, cel puțin Două orașe din Europa sunt uh, primesc uh, titlul de capitală culturală pentru a promova acel oraș, pentru a contribui la schimbarea imaginii acelui uh, oraș. Accentul se pune pe cultură în sens amplu obiectivul, o parte a obiectivului uh, proiectului capital Culturale Europene este acela de a avea un efect durabil în orașele alese. Nu vrem să organizăm un eveniment uh, care atâta timp cât durează totul în regulă, dar după aceea nu mai rămâne nimic, ci vrem să contribuim la realizarea unei schimbări reale în orașul respectiv și în regiune. De-a lungul anilor, Capitalele culturale ale Europei au scos în evidență bogăția culturală a continentului, l-a permis cetățenilor să-și uh, sărbătorească diversitatea și să dobândească un sentiment al apartenenței unui spațiu cultural comun, celebrând în acest fel uh, orașele, obiceiurile și uh, evenimentele. Aceste orașe folosesc um, această ocazie pentru a se regenera, pentru a-și dezvolta potențialul creativ și cultural, pentru a dezvolta noi forme durabile ale turismului. În uh, ce privește capitalele culturale ale Europei, um, acestea promovează coeziunea socială și teritorială. În ce privește întrebările care ne interesează pe noi, uh, în calitate de membri ai Comisiei Cult, uh, întrebări pe care le putem adresa, uh, ar fi următoarele, care au fost cele mai mari provocări în ce privește planificarea și realizarea acelor proiecte, care au fost cea mai mare reușită, care um, au fost efectele pe termen lung, dacă aceste proiecte au lăsat ceva durabil în urma lor în orașe, acest subiect al moștenirii, a ce rămâne, e unul pe care l-am dezbătut intens. Cum au schimbat um, respectivele orașe această experiență? Uh, dacă ați face ceva diferit, am uh, discutat uh, cum putem învăța din greșeli și cred că putem discuta uh, și de cum putem evita pe viitor aceste greșeli, pentru că nu întotdeauna e necesar să învățăm din propriile greșeli, ci putem învăța și din greșelile altora. Ce instrument a ales orașul dumneavoastră uh, pentru a promova um, o strategie pentru cultură, pentru turism durabil um, sau alt instrument în urma acestui um, proiect de capitală culturală, cetățenii s-au simțit uh, ca făcând parte din aceste inițiative și activități din cadrul capitalei culturale, care a fost valoarea plus valoarea europeană a proiectului. Colaborează în continuare orașul dumneavoastră cu alte capitale culturale. E nevoie ca acest program uh, Capitale Culturale Europene să se adapteze la noile provocări. Audierea e formată din două părți. În prima parte vom asculta experții și administratorii de proiecte ale unor capitale europene, iar în a doua parte avem experții care sunt membri ai comitatului de Evaluare, care ne vor prezenta experiența lor uh, în calitate de evaluatori externi. Îl avem alături de noi pe domnul Xavier Fidel Paiaruis, sper că v-am pronunțat bine numele, uh, fostul uh, director artistic al uh, Fundației Capital Culturală Donostia San Sebastian 2016. Îl avem de asemenea alături pe noi pe domnul Jiri Șucianec, fost manager al Capitalei Culturale Europene Pilsen 2015. De asemenea, alături de noi se află domnul Tamas Șalai, fost um, coordonator al Asociației Culturale PECI 2010. O avem și pe doamna Diana Civile, fost uh, directoare artistică a programului Capitală Culturală Europeană Riga 2014 și ultima, dar uh, nu în cele din urmă, doamna Rosella Tarantino, director de gestiune. De fapt, am avut ocazia să o cunoaștem deja în acest an. Uh, ne-a Uh, cucerit cu entuziasmul dumneai pentru Capitala Culturală Materia 2019. Avem și pe doamna Silvia Aman și pe doamna Anieșca Vlazel uh, din uh, Comitetul de Experți ai Parlamentului European pentru Capitale Culturale, că și doamna Beatriz Garcia, membru desemnat de comisie în uh, acest comitet de experți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, că vă aflați aici, pentru a răspunde la întrebările noastre și pentru că ne veți împărtăși din experiențele dumneavoastră. Este important pentru noi să putem face un schimb de experiențe cu dumneavoastră pentru a ne putea îmbunătăți pe viitor activitatea. În acest fel, experiența dumneavoastră va juca un rol în deciziile pe care le vom lua pe viitor. Vreau să vă atrag atenția că fiecare expert are la dispoziție șapte minute pentru intervenția sa. Înainte de toate, doresc să-i dau cuvântul domnului Xavier Fidel Paiaruis. Vă rog. Ok. Is the presentation ready? Este pregătită prezentarea? Stimați membri ai Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să particip în calitate de expert la această audiere publică. Este o onoare, o responsabilitate și o provocare pentru mine. Este o onoare să fiu ales drept unul dintre managerii culturali care au lucrat uh, în cele 60 de capitale europene ale culturii din 1985. Este o mare responsabilitate să ajutăm acest, uh, această comisie să înțeleagă nevoia de a adapta și de a actualiza programul. Este o provocare uh, să încercăm să condensăm toate aspectele complexe ale unei capitale culturale în mai puțin de șapte minute, de aceea am încercat să pun la punct un alfabet al capitalelor culturii. 26 de termeni esențiale în limba engleză pentru capitala culturală. A pentru acord. Cel mai rău lucru care poate să se întâmple pentru o capitală culturală este să se facă o candidatură fără acordul tuturor părților politi- politicile la nivel local, regional și național. E nevoie de un acord politic absolut pentru această candidatură. Titlul nu trebuie să fie acordat unei oraș care ar uh, purta acest titlu ca pe un fel de uh, pedeapsă și cetățenii ar avea de, sufer- de suferit. B pentru behavioral change, schimbare de comportament. Capitala culturală trebuie să schimbe mentalitatea cetățenilor, să le oferă o mai bună înțelegere a scenei culturale. C pentru cultură. Ce cultură? Cultura europeană? Ehm, se pot, acorda, se pot da foarte multe răspunsuri academice aici, dar cultura europeană ar trebui să fie definită în baza unui set ehm, difuz de ehm, presupuneri și valori, credințe și convenții de comportament împărtășite de către europeni care ne, face să ne, care ne fac să ne simțim că aparținem unei mm, zone comune. Capitala culturală sublinează faptul că Pământul pe care, îl, pe care trăim este împărtășit în baza unor drepturi ale omului. Președinta intervine. intervine. Vă rog să vorbiți ceva mai rar. Vorbitorul revine. După cum spuneam, prin capitalele culturale putem simți că suntem europeni și putem să înțelegem mai bine problematica drepturilor omului, a amenințărilor comune și problemelor de mediu. De pentru diversitate, înțelegem cu toții la fel cât de diversă este fiecare țară? E pentru dimensiunea europeană. Deci am o singură întrebare. Dacă singura caracteristică care diferențiază audiențele europene de audiențele naționale sau locale este limba engleză, uh, atunci ar trebui să înțelegem că simțăm, simțul de apartenență pe care îl dezvoltăm și încurajăm este unul global european. F pentru finanțare. Cetățenii dintr-o capitală culturală alasă se așteaptă că titlul va veni și cu o contribuție economică pentru dezvoltarea orașului. Premiul Melina Mercuri este o sumă destul de mică prin comparație cu bugetul investit de autoritățile locale, regionale și naționale. Propun și vă cer, vă implor ca uh, suma din uh, acest premiu Melina Mercuri să fie crescută și alegerea unui oraș să fie capitală culturală ar trebui să valoreze puncte adiționale în programe din uh, uh, Europa Creativă. G pentru goal în engleză, obiectiv. Care sunt obiectivele pe termen lung, realizabile și măsurabile pe care le uh, urmărim? Ce realizăm în fiecare an? H pentru, drept, pentru human rights, drepturile omului. Acestea sunt baza Uniunii Europene. Dacă un oraș nu, nu acceptă aceste lucruri, nu ar trebui să primească titlul de Capitală Europeană a Culturii. I pentru impact. O capitală culturală trebuie să aibă un impact real și în acest sens cred că Indicatorii culturali UNESCO 2030 pot fi un instrument util pentru analizarea situației. Dacă măsurăm succesul unui, unei capitale culturale în funcție de economie sau turism, atunci într-o bună zi vom ajunge să spunem că n-am avut nevoie niciodată de artiști și de cultură, ci doar de uh, oameni din uh, advertising, de, foarte creativi. Președintele intervine. Vă rog din nou să vorbiți mai rar, pentru că altfel interpreții nu pot ține pasul cu dumneavoastră ca să vă ajute să comunicați și atunci nici uh, membrii din sală nu vor putea să înțeleagă ce veți de spus. Vă acord două minute în plus dacă doriți. Vorbitorul revine. Mulțumesc, atât doream să aud de la dumneavoastră. J de la joburi. Ce facem cu toate joburile adiționale care au fost create de către Capitala Europe- Europeană pentru Cultură. De multe ori, după anul capitalei culturale, mulți oameni supracalificați trebuie să își reducă așteptările sau să se mute în alt oraș. Capă pentru know-how, expertiză. E nevoie de o bază de date, e nevoie de o rețea. S-a spus că există o rețea, dar nu este o rețea oficială, este mai degrabă o familie, pentru că ne iubim cu toții foarte mult, pentru că am fost împreună, am lucrat împreună, Uh, prin aceeași situație. Nu este o rețea oficială. Proiectele cele mai ve- proiectul cel mai vechi, cu cea mai mare istorie uh, în domeniul culturii în Europa, nu are o rețea oficială. El pentru politica lingvistică. Limba Europei este traducerea și aici avem foarte mult de lucru. Trebuie să găsim uh, o metodă de uh, gestiune publică a drepturilor lingvistice în Europa și în cultură. Este o mare provocare. M pentru marketing. Aici am nevoie de 20 de secunde pentru că este foarte important. Comisia Europeană trebuie să investească mult mai mulți bani în promovarea și public, publicitatea acestui titlu de capitală culturală europeană. Puteți menționa, sunt sigur, câteva orașe care au fost capitale culturale, dar vecinii dumneavoastră ar putea să numească o asemenea orașe. Bunicii dumneavoastră ar putea să spună așa ceva. Capitala culturală europeană este ca un fel de jocuri olimpice, dar nu suntem cunoscuți ca atare și vă rog să nu pierdeți acest lucru din vedere. Până în 2006, capitala culturală a fost de obicei un oraș mare sau o capitală de țară, dar de atunci încoace a fost vorba de orașe mai mici, care nu au uh, bugete de marketing atât de mari precum Liverpool sau Barcelona. N pentru network, adică rețea. După cum am spus deja, avem nevoie de o rețea adevărată. O rețea care la ora actuală ar cuprinde 60 de orașe și ar fi poate printre cele mai puternice rețele de orașe din lume. O pentru oblivion, adică uitare în limba engleză. Câte orașe au uitat complet de faptul că au fost odinioară capitale culturale europene? Mergem pe site-ul lor, al orașului, și acolo nu, se, nu scrie nimic despre faptul că au fost capitale culturale. Acest lucru arată un eșec al programului. P pentru party, petrecere. De multe ori uităm că e vorba de o festivitate, despre a fi împreună, pentru că suntem împreună, pentru că avem uh, o istorie neplăcută împreună, dar putem să ne și simțim bine împreună. Q pentru quality, calitate. Aici cred că am nevoie de vreo șapte minute și aș dori să trec la R pentru rezidențe. O parte din uh, moștenire din patrimoniu este că fiecare oraș trebuie să aibă un program de rezidenție pentru artiști. Avem cel mai puternic astfel de program din lume, 60 de orașe care împărtășesc oameni. Trecem peste S și ajungem la T, turism. Câți dintre voi ați plătit din propriul buzunar o vizită către o capitală culturală a, europeană la mai mult de 300 de km distanță de orașul dumneavoastră? Dacă capitala culturală nu se află în Europa Centrală, de obicei, um, atrage doar uh, vizitatori din zonele limitrofe. U pentru unprecedented, adică fără precedent. O capitală culturală trebuie să fie o mega culturală în termeni europeni. V pentru voluntariat. Voluntariatul este ceva foarte dificil de adaptat uh, în funcție de țară. În Spania, în țara bascilor, voluntariatul se înțelege drept muncă neplătită, iar acest lucru este foarte riscant. E nevoie de un acord, e nevoie de o valoare comună. Uh, w și asta este ceva ce am discutat deja cu unii dintre membrii acestei comisii în momentul în care au uh, vizitat în 2016 orașul San Sebastian. După 35 de ani, nu credeți că ar fi cazul totuși să se pună la punct o carte albă, o, un registru, un ghid, o Biblie a Europei culturale, a capitalelor culturale europene, ca un ghid. Dați, dar să nu uităm, X pentru Xerox, să nu uităm să nu copiem totul dintr-un loc în altul. Acest ghid este doar o inspirație, dar alte capitale europene nu trebuie să copieze exact ce au făcut alții. Și Y pentru year, an, 5 ani este mult prea mult timp pentru procesul de selecție și de pregătire. Eu vă propun să se reducă procedeul la 3 ani. Dacă facem lucrurile cum trebuie, se pot face toate chestiunile în 3 ani. Decizia 2017-1545 stabilește criterii până în 2033, iar această decizie trebuie să fie modificată pentru că altfel capitalele culturale din ultimii ani vor fi depășite și nu vor mai fi adaptate cu realitatea. Realitatea depășește, merge mult mai repede decât programul acesta. Și, în ultimul rând, Z, pentru zest, adică zvâc. De ce Țările din nord-vest ezită să candideze și țările din sud-est sunt atât de pline de zvâc și doritoare să participe. Deciziile din trecut nu au fost adaptate chiar așa cum trebuie. Acum, la cele trei decizie, țările din vest consideră că uh, capitala culturală au fost niște amintiri plăcute din trecut, și țările din Est consideră că este vorba de o mare oportunitate. Este momentul să sincronizăm Europa de la A la Z. Mulțumesc mult și îmi, scu- îmi cer scuze față de interpreți. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte cuprinzătoare, foarte bine uh, structurată pe care ne-ați prezentat-o astăzi. Aș dori să dau cuvântul domnului Irji Suhanek. Aveți cuvântul tot pentru șapte minute dacă e chiar nevoie, poate cu un minut în plus. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I just... <clears throat> Bună ziua. O să fiu un pic nostalgic, nu pentru că vine Crăciunul, ci pentru că sărbătorim anul viitor a 5 aniversare de când am avut capitala europeană la Pilsen. Folosesc ocazia să recapitulez puțin să vă arăt din reușite și din eșecuri sau eșecurile mele, cum doriți. Acum partea pozitivă a prezentării. Uitați-vă cu atenție, sunt reușite în turism, semnificative pentru creșterea în procente. Probabil că a fost cel mai mare proiect cultural din istoria Cehiei, 68 de milioane, inclusiv investiții pot să vă spun că a avut un impact, a fost uh, poveste cu sfârșit fericit, dar înainte n-a fost întotdeauna ca în vis de frumos. Principalele provocări despre care o să vă vorbesc se leagă mai mult sau mai puțin de schimbări în conducere care se întâmplă de obicei, aduc multe greutăți și echilibrul menționat și de coleg și unele aspecte legate de infrastructură. Echilibrul, partea cu roșu, contribuția mică din partea Guvernului Național. Cum a menționat și Xavier, unele orașe poate că nu merită acest titlu de capitală culturală. Poate că unele țări ar trebui să se mai gândească cu seriozitate dacă își depun sau nu candidatura, pentru că avem multe cazuri în care angajamentele făcute de guvernele naționale nu sunt îndeplinite. În cazul Cehiei, contribuția a fost mică, dar măcar a fost stabilă. Tot ce s-a promis s-a făcut, dar vedeți ce presiune a fost asupra orașului. Aproape 50% din întregul buget a venit de la bugetul municipal, împreună cu <clears throat> infrastructura un minunat teatru nou construit din cauza proiectului. Una dintre principalele atracții și punctele forte ale licitației. Iar vedem două rânduri cu roșu, 48 de milioane cu euro sau 41 investiții în infrastructură, aproape 42 în noul teatru și doar jumătate de milion în proiectul cel mai vizibil și vedem și un mic dezechilibru. Dacă încercați să ghiciți câte proiecte s-au desfășurat în noul teatru, doar 5, nu mai multe. Din cauza lipsei de pregătire, Clădirea ca atare s-a clădit în ultimul moment și programele nu au fost gata. În cele din urmă, clădirea a rămas, e primul teatru construit în Cehia. E o clădire frumoasă, ocupată pe deplin, de succes, invită turiști din Cehia, Germania, alte țări învecinate, dar uneori proiectul care lasă urme e cel mai mic, așa s-a întâmplat și la Pilzen dacă îl combinăm cu identitatea Europei și unite principiile majore ale capitalei europene a culturii, care e de a fi ceva european, divers într-o rețea, se vede că <clears throat> de-a lungul anilor am avut peste 40 de forme de cooperare cu Germania, 32 cu Japonia și cu alte țări, ceea ce înseamnă că e ceva foarte costisitor. Dacă vorbim despre moștenire, E nevoie de o abordare practică atunci când planifici o, uh, o capitală europeană a culturii. Desigur că avem proiecte minunate cu teatrul de păpuși pe stradă, inviți 100.000 de oameni. E ceva să-i facă mândri pe localnici. A să o cooperare minunată între spanioli, cehi, uh, polonezi, artiști din țările respective. E ceva de ținut minte vin artiști din întreaga lume, un impact asupra spațiului public care schimbă foarte mult uh, orașul și nu putem să uităm de implicarea oamenilor, a coitorilor, partea participativă. Toți din oraș, din regiune, trebuie să fie de partea noastră. Aici e o imagine de la o expoziție realizată de înlocuitorii din Pilsen, și experiența a venit din Marseilla 2013, unul dintre momentele cele mai emoționante pentru întregul proiect. Și ajung acum la principala provocare, ce rămâne în urmă, moștenirea, ce e durabil după ce se încheie. De obicei e marca, infrastructura, unele rețele, proiecte culturale și, din fericire, industriile creative <clears throat> care au uh, cu tot mai mare prioritate în proiectele Uniunii Europene și aștept cu interes noile fonduri structurale. Am ales doar câteva proiecte sau moșteniri care ne-au rămas. <clears throat> e un centru, un, nu doar un loc în care se desfășoară manifestări culturale, ci și o forță productivă care menține proiectele internaționale. E un exemplu de proiect pe care îl avem cu orașul german Regensburg. Am organizat și un festival baroc în regiune și în Bavaria. E ceva foarte practic. Știam că va fi finanțare transfrontalieră pe care am folosit-o pentru programare. Avem și un festival al luminii, un eveniment major care a devenit. Nu e doar o festivitate, ci în modul în care producem și creăm aceste industrii creatoare, cum reunim actori sau artiști din întreaga lume cu oameni din uh, contexte diferite împreună și un proiect uh, ca să meargă și în alte orașe cu festivalurile luminii, Riga, despre care cred că o să vorbească un alt invitat. Ultima imagine, proiecte de moștenire ce rămân în cazul ei Pilsen, evenimente mici, Ziua Europeană a Vecinilor, ne aducem din nou aminte de ideea că suntem europeni, proiectul cu Bavaria, artiști în uh, rezidență, o idee bună pentru mine, <clears throat> mi se pare un element esențial ca proiect uh, care să rămână și industriile creatoare, munca benevolă, zeci de proiecte, organizațiile din oraș continuă să păstreze aceste legături, să, ce, să se concentreze pe ele. În esență, cam asta pot să vă spun despre ce se la Pilsen. Sunt reprezentant al orașului și activităților uh, moștenire. Proiectul a avut un impact enorm, dar ce trebuie spus, că de fapt e ceva fragil, depinde de câțiva oameni, cum ar fi primarul, șeful echipei de organizare și alți oameni care trebuie să rămână în oraș, să se ocupe de organizarea echipa, trebuie să se implice de la bun început în proiectul ca atare și vă mulțumesc. Thank you very much and the last... Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor din uh, acest prim bloc, după care vom deschide runda de întrebări și răspunsuri, este domnul Tamaș Salai. Mulțumesc! Bună ziua! Eu am hotărât uh, să sărbătorim, uh, am hotărât de fapt să sărbătoresc acum uh, diversitatea în Europa, așa că nu îmi voi ține intervenția în engleză, nici măcar în maghiară, ci în germană. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt cum um, s-a desfășurat întreg procesul, uh, întreg proiectul PECH și ar trebui să vorbim și despre uh, aspectele mai puțin favorabile, nu doar despre cele pozitive. După cum spunea doamna președintă mai devreme, putem învăța și din greșelile noastre, din greșelile altora, așa cum spunea și Iurgi mai devreme. Înainte de toate, dați-mi voie să vă prezint contextul istoric în 2010, pe ce a fost desemnată capitală culturală împreună cu Istanbul. Am început în 2004 2004 a fost un an interesant în Europa, în Ungaria, pentru că în 2004 am intrat în Uniunea Europeană. A fost așadar uh, o provocare, un avantaj, dar uh, și dificultăți. În ce privește contextul capitalelor culturale europene, ECOC, am început în 2004, așa am început să contribuim la această schimbare de paradigmă importantă um, de, de care vorbeam între 85 și 91 fuseseră celebrate marile orașe, însă începând din 1991 încoace, au fost uh, orașele au început să perceapă acest titlu de capitală culturală și drept o posibilitate de a se dezvolta, de a-și schimba în acest fel uh, abordarea, această schimbare de paradigmă ne-a înconjurat, uh, ne-a încurajat să ne prezentăm candidatura împreună cu alte 11 orașe din Ungaria. Am uh, avut trei uh, obiective tematice, trei priorități, dacă vreți. În primul rând, uh, Vrem să democratizăm conceptul de cultură. Cum se poate face cultura să fie mai democratică? Cum uh, putem face ca structurile de decizie din domeniul culturii să fie mai democratice? Acesta a fost un prim obiectiv principal. În un al doilea obiectiv important a fost abordarea concentrată în mod deosebit pe patrimoniul cultural intern, eh, spuneam că celebrăm eh, contextul în care ne aflăm, eh, o, acest context multietnic, diferitele naționalități care ne-au inspirat. Pentru ca în acest fel să ne concentrăm și să prezentăm și uh, artă contemporană, nu doar uh, artă tradițională folclorică. Și în al treilea rând, după schimbarea de paradigmă de la Glasgow, ne-am gândit, uh, ne-am gândit și la faptul că Peci se afla într-un proces uh, de transformare post-industrială și doream să înlocuim industria care dispăruse prin cultură și să întărim în acest fel orașul. Acestea au fost cele trei obiective principale. Bineînțeles, ne-am confruntat și cu multe provocări, unele au fost uh, mult prea mari, au fost imposibil de depășit. În 2004, fostele structuri socialiste comuniste încă erau prezente puternic uh, și în ce privește mentalitatea oamenilor, această mentalitate de sus în jos uh, și doream să scuturăm uh, această mentalitate, să facem oamenii să gândească afli, să gândească altfel. Ungaria e o țară foarte centralizată, totul se întâmplă la Budapesta. Dacă se întâmplă ceva în afara Budapestei, nici măcar nu se vede. Și eu uh, doream uh, să facem să se producă o descentralizare culturală în 2004 prin aderarea la Uniunea Europeană a fost uh, necesar să armonizăm legislația cu cea europeană. A avut efect uh, mai ales în ceea ce privește planificarea și previzibilitatea planificării. Um, legislația în vigoare pentru licitațiile publice s-a schimbat considerabil. În acest fel am avut un temei juridic solid. Interesant a fost de asemenea și Xavier deja a amintit un pic, a punctat în această direcție. Percepția Europei de Est a fost uh, diferită din, uh, de la Bruxelles, de pildă, nu se vedea atât de mult această perspectivă a Europei de Est. Așa că am uh, reușit, ne-am constatat că aveam nevoie de un vocabular comun sau de a înțelege în același fel aceleași cuvinte, pentru că chiar dacă foloseam același cuvânt, el nu era înțeles la fel aici sau în Europa de Est. Nu existau reguli atât de clare și de stricte pentru um, cei care își prezentau proiectele ca în ziua de astăzi. Ne bazam foarte mult uh, pe rețele informale pentru capitale culturale. După cum spunea și Xavier, aveam nevoie de uh, o platformă pentru schimb de experiențe, pentru consolidarea capacității, rezultatul în ce privește primul obiectiv, democratizarea culturii, a fost o mare eșec, trebuie să vă spun. Nu. Uh, am reușit uh, aici să realizăm prea multe. A fost uh, un obiectiv mult prea ambițios. A fost de altfel una din uh, laturile negative ale proiectului PECI. În ce privește cel de-al doilea obiectiv, am colaborat cu minoritățile croate și sârbe din peci am inițiat multe programe de cooperare cu ele. O parte din aceste inițiative se derulează și astăzi. Și mai important este că Peci a devenit uh, un oraș vizibil în această regiune. În plus, uh, am reușit să transformăm o fostă fabrică de ceramică în, uh, într-un spațiu cultural a fost foarte greu pentru că nu prea exista interes în întreg orașul, în întreg, întreaga țară. Întotdeauna ne întrebam uh, dacă investițiile se vor face la timp, pentru că dacă se făceau la timp, uh, proiectul Capitală Culturală va fi unul care se va bucura de reușită, dacă nu va eșua. Astăzi putem spune că orașul s-a schimbat, um, aceste schimbări sunt palpabile, am schimbat, am reușit să transformăm piețele publice, am, uh, avem acum, am construit o nouă bibliotecă regională, după cum vă spuneam, am uh, transformat această manufactură de ceramică într-un cartier cultural și avem acum um, o sală de concerte și conferințe. Am uh, depășit timpul alocat cu jumătate de minut, uh, dar dacă e să privesc înapoi și dacă mă întrebați cum poate să se asigure reușita unui proiect capitală culturală, este important să, se, să vă concentrați pe provocări, provocările urbane, culturale și să elaborați un concept referitor la cum pot fi depășite aceste obstacole. Trebuie de asemenea, să fie asigurată o participare puternică la nivel european, cu un accent puternic pus pe ce rămâne în urmă, pe moștenirea pe care o lasă acest uh, proiect. O ultimă observație, un uh, capitol unde orașele au nevoie de un ajutor suplimentar din partea Uniunii Europene, e vorba de influența politică asupra proiectului. Pentru acele orașe care au fost deja propuse, Um, subiectul e clar bine gestionat de grupul de monitorizare pentru orașele care își prezintă candidatura e însă mult mai complicat pentru că nu există sprijin pentru echipele candidaților. E vorba uneori de orașe care nu și-au mai prezentat candidatura, dar au nevoie de, și au nevoie, de, prin urmare, de sprijin politic. Iată, aș cere aici un pic mai mult sprijin de la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ich glaube, das war schon mal sehr interessant aus der Praxis, äh, so ein viel Cred că a fost deosebit de interesant să vedem um, de la practicieni um, care a fost experiența lor, uh, ce să facem, ce să nu facem. Așa da, așa nu. Așa că acum aș dori să le ofer posibilitatea membrilor noștri de a adresa întrebări. Vă rog, cine are întrebări? Petra Camarevert, Mihaela Șoidrova. Cine se înscrie la cuvânt? Zuerst, ich fang an aufzuschreiben. man... Da, încep să notez. Melbade, Heide, ja. Ja, ja. Thank you very much for uh, your... Mulțumesc foarte mult pentru această aceste prezentări, aceste trei prezentări foarte interesante și deși întâi vreau să vă mulțumesc de fapt pentru munca dumneavoastră, pentru că știm că uh, ați realizat niște eforturi foarte mari în uh, vederea desăvârșirii activităților care țin de capitala europeană a culturii. Am, cred că, două întrebări. Ați vorbit despre nevoia sprijinului din partea politicului în orașele dumneavoastră, în timpul pregătirilor și în timpul activităților din cadrul Capitalei Europene a Culturii, v-ați bucurat așa cum trebuie, destul de sprijinul actorilor politici. În Pilsen știm că nu a fost atât de ușor, deoarece au avut loc și schimbări la nivelul reprezentanților politici în oraș. Întrebarea mea se referă la toate cele trei orașe care au fost reprezentate aici. Și deci a fost dificil să continuăm așa cum trebuie, să îi convingem pe cei noi veniți vis-a-vis -vis de cât de important este acest proiect Deci este greu să explicăm cetățenilor cât de important este proiectul dacă nu beneficiem și de, pe, de sprijin politic. Și în al doilea rând vreau să vă întreb un lucru. Deci, în mod clar, orașele acestea au avut de câștigat de pe urma statului de capitală culturală europeană ca vizibilitate în Europa. Dar vreau să vă întreb dacă în orașul dumneavoastră Europa s-a bucurat de mai multă vizibilitate de pe urma acestui statut. Uh, dacă Europa a devenit mai cunoscută drept o zonă comună de valori și principii. Deci asta mă interesează pe mine. Dacă a crescut vizibilitatea Europei pe plan local, practic. Mulțumesc. Mir. Mulțumesc. Haideți să strângem uh, mai multe întrebări la oaltă pentru a avea două, trei întrebări, trei întrebări, zic eu, după care le dăm uh, posibilitatea colegilor uh, pentru a răspunde de acord. Bine, Petra Camer Evert. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste prezentări realmente impresionante. Am o întrebare foarte simplă, dar la care poate va fi greu să dați un răspuns. Capitalele culturale au fost um, restructurate în mandatul anterior, punându-se accentul um, nu doar pe faptul că e un eveniment pentru un an, ci că aceste proiecte trebuie să aibă și un anumit caracter durabil și anume ca după acest an în care se pot organiza evenimente frumoase, cât se poate de pertinent și de justificat, însă ca după aceea în orașe să rămână ceva și că acest efect contribuie la dezvoltarea orașului. Așa că de aici vine întrebarea mea simplă, dar poate greu de oferit un răspuns. Ce a rămas? Mulțumesc, doamna Melbarde. Uh, first of all, thank you very much. Întâi și întâi vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Am o întrebare pentru Xavier Peia. Paia? Felul în care v-ați structurat prezentarea cu cele 26 de litere mi s-a părut foarte interesant Dumneavoastră ați exprimat anumite îndoieli vis-a-vis de perioada de 5 ani, perioada pregătitoare de 5 ani. Eu am anumite îndoieli vis-a-vis de îndoielile dumneavoastră, mai ales dacă ținem seama și de faptul că sectorul cultural uh, are foarte mult de câștigat de pe urma dezvoltării infrastructurii culturale și 3 ani ar fi insuficienți pentru această dezvoltare. Ne puteți aduce mai multe argumente vis-a-vis de îndoielile dumneavoastră pentru cei 5 ani? De asemenea, Salut și ideea dumneavoastră cu privire la ghidul pentru capitalele culturale, acea carte albă. Ne puteți da mai multe detalii, vă rog? Acum aș dori să le dau cuvântul experților ca să răspundă la prima rundă de întrebări. Acum voi vorbi spaniolă. În primul rând, aș dori să mă refer la întrebările care vizează sprijinul politic nici în San Sebastian nu am stat mai bine. Ori de câte ori au avut loc alegeri, au avut loc o schimbare. În fiecare caz, sprijinul din partea politicilor însă a fost uh, complet. Dar odată ce se schimbă un regim politic, se schimbă și viziunea Înțeleg că și dumneavoastră sprijiniți aici cultura, dar aveți perspective diferite. Pentru mine, cel mai important element din răspunsul pentru dumneavoastră ar fi următorul. Patronatul uh, fundației noastre, în acest caz, deci uh, organul de gestiune, nu ar trebui să fie niciodată uh, atât de colorat politic. Ar trebui să aibă, bineînțeles, o pondere mai mare actorii culturali sau sociali. Și nu spun doar eu, într-o multitudine de situații s-a constatat acest lucru, este un lucru esențial. În al doilea rând, este mai vizibil Europa în San Sebastian la ora actuală, fără îndoială, dar aș dori să înțelegeți un lucru. Europa se înțelege prin participare, prin procese de co-creație, săptămâna de dans și teatru uh, polonez. Europa a însemnat să se descopere foarte, foarte multe persoane. În Europa avem nevoie de pedagogie cel mai mult acum. Avem nevoie de a ne cunoaște unii pe alții în așa fel încât să avem o înțelegere reciprocă. Înțelegerea reciprocă înseamnă să ne dăm mâna întâi și întâi. Președinte intervine. Mai rar, vă rog. Vorbitorul răspunde, vedeți cât de pasionat sunt. Acum se încheie perioada pentru 2007-2019 care vizează anumite criterii și acum urmează o altă perioadă 2020-2033 și vom vedea diferențele clare. Eu cred că în rezoluția anterioară, cel puțin a existat întotdeauna posibilitatea ca pe 31 decembrie după cum spune Steve Green, un expert în această temă, capitalele europene al culturii pot să stingă lumina și să închidă ușa. Asta nu ar trebui să se întâmple niciodată. Dacă un oraș candidează și se prezintă, atunci este pentru că dorește să facă parte din familie pentru totdeauna, pentru a construi acest sentiment european, fără să pună punct, fără să stingă becul și să plece. Și în ceea ce privește perioada de 5 ani și în ceea ce privește ghidul pentru capitalele culturale, în primul rând, în ceea ce privește infrastructura, cum ați zis dumneavoastră, este ușor de rezolvată. Ciclurile de construcție a infrastructurii nu vor fi niciodată perfect sincronizate cu cei 5 ani. Sunt întotdeauna proiecte de construcții de infrastructură care nu se sincronizează, teatre care au fost construite înainte sau după sau chiar la sfârșit și mai departe. Uh, Aici sunt foarte multe elemente, uh, șef de lucrare, arhitect, etc. De ce sugerez eu trei ani? Tocmai pentru că consider că totul se poate adapta. Și o adaptare ar însemna că în primul an se alege capitala. Deci din momentul în care se alege capitala, orașul are un an ca să desăvârșească proiectul. Și atunci orașul știe clar care trei ani la dispoziție și trebuie să facă totul. Începe să lucreze la creșterea capacității, efect, eforturi de preproducție și de comunicare. Dar toate lucrurile vor fi mult mai adaptate la realitate. Sunt multe orașe despre care mulți dinspre, de, dintre dumneavoastră habar n-aveați. Nu știați unde se află pe hartă. Haideți să acceptăm această realitate. Îi cerem acelui oraș ca dintr-o dată să facă ceva cu o valoare de producție imensă, eu cred că 3 ani este mult mai adecvat pentru ce fel de valoare de producție cerem. Iar în ceea ce privește ghidul, e vorba de un ghid, după cum spuneam, în care să se ține seama de foarte multe aspecte, în așa fel încât orașele care sunt desemnate să se poată pregăti, nu neapărat să copieze idei. Toți de la acest prezidiu putem discuta despre schimbări în gestiune, de exemplu, despre conflicte de gestiune. Ni s-a întâmplat tuturor. Când ni se întâmplă acest lucru, ne gândim că este cel mai groaznic moment din lume, că suntem cea mai proastă capitală europeană a culturii din lume, dar putem descoperi că în Peci, că în Pilsen, că în Matera, în toată Europa s-a întâmplat la fel, doamnelor și domnilor. Deci nu există un caz unic de capitală europeană care a făcut totul perfect de la început până la sfârșit. Dacă cunoaștem aceste lucruri prin intermediul unei carte alb, cărți albe, prin intermediul unui ghid, atunci ne-am simțit mai bine. Dar, repet ce am zis înainte, să evităm uh, xeroxul. Dacă avem un ghid, nu înseamnă că trebuie să copiem de ce facem dintr-un oraș în altul. Ghidul este un punct de pornire doar. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc și interpreților. Cred că astăzi uh, au în fața lor o provocare deosebită. Urmează domnul Sucianec. Well, uh, talking about the... în legătură cu politicieni și sprijinul politic, îmi spune că dacă ar fi să discutăm asta, ne mai trebuie vreo două ore. Dar, uh, în general, sunt două feluri de probleme provocate de lipsa de sprijin de la politicieni. Unul este ce se întâmplă pe plan local, asta provocă probleme la structurile de conducere, proiectele deraiază, nu mai respectă caietul de sarcini și așa mai departe. Asta de obicei se poate rezolva cu măsuri în structurile organizatorice sau de conducere. Al doilea nivel, cel național. Asta poate crea probleme grave pe plan național și internațional. Să vă dau un exemplu. E un oraș care are titlu pentru 2021 și acum primește mai puțin de 20% din bugetul promis de către Guvernul Național. E un lucru foarte grav. se dă vina pe echipa organizatorică din oraș, dar aceștia sunt într-o situație groaznică. Dacă aș avea o baghetă magică și aș putea schimba ceva în legătură cu conceptul de capitală europeană a culturii, aș stabili o regulă și o politică ca atunci când țara depune candidatura, guvernul național al țării respective să facă o declarație oficială cât de mare va fi contribuția de la Guvernul Național, indiferent ce oraș câștigă. Nu se aștepte pentru rezultatul final și dacă conducerea din orașul acela e de la același partid politic sau nu. Iată propunerea mea, să fie o obligație pentru guvernele naționale să aibă acest angajament ferm care să ajute foarte mult uh, în faza de producție. În cazul lui Pilsen, da, a fost uh, mai vizibil, poate pentru că Pilsen e orașul cel mai occidental din țară și conducerea era foarte pro-europeană, ceea ce nu e deloc cazul în partea răsăritană a țării. Deci a spune, da, uh, e vine mai uh, natural să spui în partea noastră a țării că sunt european și astea sunt lucrurile care contează. Și ce rămâne? V-am făcut o prezentare, sau acum două săptămâni la Plovdiv, în legătură cu moștenirea lăsată de proiect. Mi-a trebuit o oră. Din nou, nu e ușor, dar sunt exemple reale ale unor orașe care au beneficiat de pe urma faptului că au fost capitale europene ale culturii. cu proiecte majore, cum e Festivalul de Film de la Berlin, din 1985. E un mare premiu cinematografic european care a fost înființat în 1985 și a ajuns de o importanță deosebită. Orașe care organizează bienale sau trienale și aceasta e o soluție de a menține moștenirea și orașe care au hotărât să mențină un proiect și apoi să-l disemineze în diverse organizații. Sunt multe principii care se pot aplica, ce se poate face, dar trebuie să se facă cât de curând posibil. În primii ani, cât timp mai rămâne energia și puterea. Peste 50% dintre orașe tratează cu seriozitate această moștenire și un impact real al faptului că au avut titlul de capitală europeană a culturii. Vă mulțumesc, domnul Șalai. Mulțumesc! O mică observație și completări la cele spuse de Irgi. Nu sunt uh, chiar atât de convins că putem începe un dialog, însă cu toate acestea, propunerea ta referitoare la contribuția fixă sau de la guvern, pe de o parte ar fi utilă, însă pe de altă parte ar putea să fie contraproductiv. Eu sunt convins că dacă guvernul dă mai mulți bani ca orașul, atunci uh, se deplasează proporțiile, lucru pe care de altfel l-am trăit în peci. Am uh, beneficiat de sprijinul uh, politic pe toată durata etapei de candidatură. De altfel, politicienii habar n-aveau în ce anume constă candidatura. Ne-au spus pur și simplu, continuați, faceți voi un proiect bun, după care își oferiseră acest sprijin pentru că, după cum vă spuneam, la noi accentul s-a pus pe investiți, investițiile în infrastructură, iar anul 2010 a fost un an electoral în Ungaria, atât uh, la nivel local cât și pentru guvern. Iată de ce partidele politice au uh, spus că construiesc practic un oraș nou pentru 2010. Iată de unde așadar și acest sprijin puternic de la Guvernul Național, pentru că nu vreau să greșească. Vroiau uh, un bun proiect uh, de capitală culturală. Iată de ce noi întotdeauna am purtat o dezbatere de altfel foarte intensă dacă vrem să mergem la sigur sau din potrivă vrem să experimentăm. Uh, unde reușitele sunt mai greu de anticipat. Caracterul experimental, cred eu, e foarte important. La noi, la uh, și structurile de management au fost uh, implicate de aproape. În etapa de implementare am avut trei uh, diferiți uh, primari uh, care s-au implicat în proiect. N-a fost deloc simplu. Peci e undeva la 30 de kilometri de granița cu Croația, Croația, Serbia și în partea, și în partea cu Slovenia. Am, avem uh, relații foarte apropiate și cu Germania, având în vedere minoritatea germană. Dimensiunea europeană e cât se poate de prezentă pentru că e vorba de un loc prin sine, în, prin însăși uh, esența sa multicultural pregătirea de 5 ani. Cred că orașele trebuie să aibă o abordare progresivă în uh, ce privește pregătirea. Iată de ce e bine ca orașele să aibă la dispoziție 5 ani pentru a se pregăti. În primul rând, trebuie să avem uh, un management stabil după care trebuie să luăm uh, în serios uh, crearea de capacități pentru oraș, uh, să-i pregătim pe oameni, să le, să-i dotăm de competențele necesare. Și asta durează, e un proces care durează mult. Iată de ce cred eu că e o bună decizie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș trece acum la cea de-a doua rundă de întrebări Aș da cuvântul colegilor care s-au înscris la cuvânt. După patru întrebări aș închide lista. Cine mai are întrebări, vă rog să rămână, să aștepte cea de-a doua rundă de prezentări, dacă mai există într-adevăr întrebări, uh, după ce vom fi dat cuvântul uh, celui de-al doilea bloc de invitați, puteți să le adresați. Știu că e o discuție palpitantă, însă trebuie să ne asigurăm că respectăm totuși o structură, pentru că avem și constrângeri de timp. Domnul Matici, doamna Bilbao, domnul Haide și doamna Bocco urmează. Vă rog. Future. First, uh, let me thank you. Mulțumesc, doamna președintă. Mai, mai întâi, uh, mulțumesc pentru prezentările făcute. E un subiect de mare interes pentru mine, pentru că Croația are următoarea capitală RIECA 2020, Capitala Europeană a Culturii. Deci am niște întrebări care ar putea fi utile din practic pentru RIECA. E o întrebare adresată tuturor vorbitorilor. Deși ați menționat cu toții ceva din ce vreau să vă întreb, vă rog dacă aveți timp suficient să răspundeți la aceste două întrebări. Cum ați asigurat durabilitatea activităților din programul de capitala culturii, finanțarea și participarea, se poate continua implementarea activităților și după sfârșitul anului în care se deține titlul. În al doilea rând, ce riscuri sunt în implementarea programelor pentru capitalele culturii, externe sau interne? Vă rog să descrieți unele dificultăți de care v-ați lovit. Mulțumesc! Äh, äh, mulțumesc, acum doamna Bilbao. Thank you very much. Arratsaldeon eta mila esker, Xavier. Bueno, en el primer turno se han hecho ya muchas preguntas. Mulțumesc mult. S-au spus foarte multe până acum și aș dori să profit de timpul pe care l-am ca să le mulțumesc tuturor responsabililor, responsabililor pentru capitalele culturale, pentru munca lor și mai ales lui Sabier, care a știut să transmită localității Donostia San Sebastian, tot acest entuziasm pe care l-am văzut și din proiectul uh, respectiv a reieșit foarte clar cât de mândru este orașul. În, înainte de toate, aș dori să spun un lucru. Ați văzut că numirea, desemnarea unui oraș drept capitală culturală a determinat, a declanșat o oarecare transformare – dacă cetățenii văd viața, diversitatea, cultura drept un instrument de progres, ce a rămas din acest lucru? Chiar ați constatat oare o schimbare cultura- culturală datorită faptului că orașul a celebrat titlul de capitală culturală europeană? Eu sunt din țara Bascilor, nu chiar din zona cu Donostia, dar vreau să spun că mi se pare că am constatat într-adevăr o veritabilă schimbare la, rândul, la nivelul cetățenilor, pentru că toți cetățenii, toate sectoarele au fost implicate în foarte multe activi activități de care ne-am bucurat cu toții împreună. Și sper că toate orașele se vor putea bucura de acest lucru. În foarte multe mulțumiri aș dori să vă adresez. Și încă un lucru uh, vis-a-vis -vis de um, discuțiile de la grupul privind minoritățile. S-a portat o discuție cu privire la un fel de schemă orientativă. Nu neapărat un ghid complet care ar putea să ajute viitoarele orașe. Vreau să știu dacă s-a înregistrat în progres în acest domeniu. Mulțumesc. Äh, Are cuvântul domnul Haide. Speakers, because they showed that... Vreau să le mulțumesc vorbitorilor pentru că au arătat fără îndoială că titlul acesta de capitală europeană a culturii aduce o publicitate deosebită pentru Uniunea Europeană și publicul consideră că e finanțat de Uniunea Europeană. Oamenii sunt surprinși și eu am fost surprins să văd cifrele de la Pilsen, unde bugetul scontat de 49,4 milioane de finanțare europeană, de fapt n-a fost decât de 1,9. S-a avut un buget foarte mare legat de infrastructură, 48,6 milioane. Ați primit finanțare europeană pentru investiții? Și aș vrea să întreb celelalte orașe, capitale europene ale culturii, ce experiență au avut ele cu finanțarea europeană? Mulțumesc. Haide für diese Frage, Frau Botschkor. Doamna Botschkor. I'll speak Hungarian. O să vorbesc în maghiară. Mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au făcut prezentări atât de interesante. Am două întrebări. Mai întâi, e pentru prima dată că am auzit de grupul neoficial prin care face schimbul de informații și experiențe. Aș întreba dacă ați putea da un caracter formal acestui grup informal, în sensul că pe baza experiențelor să prezentați propuneri comisiei cum să facem programul mai eficient? Asta e prima întrebare. A doua, în ce măsură programul e solid sau stabil în ce privește conținutul? Când programul e definit în primul an, în ce măsură se poate aplica până în anul 5 pentru a respecta intențiile din anul 1 și în ce măsură există o flexibilitate de a schimba programul? Äh, mulțumesc. Aș spune să începem în aceeași ordine ca mai devreme. Domnul Paia Ruiz, vă rog. În, în ordine inversă? Ați spus în ordine inversă? Nu, în aceeași ordine. Da, îmi cer scuze, mulțumesc. Foarte pe scurt, aș dori să subliniez cât de importantă este sustenabilitatea proiectelor aceste proiecte trebuie să fie conduse de către entități sau uh, agenți care vor rămâne în oraș. Dacă toată munca este făcută de uh, capitala culturală europeană, acesta este ca un dirijabil care vine și pleacă. La actuală, 50% din uh, programele care au făcut parte din uh, uh programul cultural uh, San Sebastian 2016 s-au păstrat. Au dispărut câteva care au ținute doar de titlul de capitală culturală europeană, dar majoritatea sunt proiecte care au, uh, uh, au fost uh, construite din start drept programe care să rămână acolo. Doamna Bilbao, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele foarte frumoase. Da, s-a încercat să se stabilească o rețea. Am încercat să cerem mai mult ajutor, dar nu am avut succes. Unii considerăm că este necesar, dar nu toată lumea. Sunt oameni care consideră că trebuie să fie um, un cadru mult mai flexibil, mult mai larg, mult mai puțin definit. Poate că ar putea să existe un fel de curs de introducere în conceptul de capitală europeană a culturii. Dar, după cum am spus și în introducerea mea, acesta, acest program, care este cel mai vechi în domeniul culturii în Europa, nu are în niciun fel o rețea oficială de uh, participanți. Cazul San Sebastian a fost foarte curios, deoarece nu am aj- uh, solicitat ajutor de infrastructură. Programul nostru se uh, baza pe alte concepte. San Sebastian nu s-a prezentat niciodată drept uh, o destinație uh, neapărat de turism. Deci noi am avut o abordare mult mai diferită, am dorit să aducem Europa mai aproape, să vedem ce înseamnă Europa și ne-am concentrat pe alte aspecte, nu neapărat pe reclama pentru turism. Am primit și ajutor din partea programului Europa Creativă aici, care ne-a fost de mare folos. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Domnul Cenec. Speaking about the, the... În legătură cu finanțarea și durabilitatea, pentru mine, cea mai bună practică e edificarea de capacitate. Cum îți instruiești operatorii culturali locali, cum lucrezi cu ei în faza de pregătire a licitației și în faza de pregătire a proiectului ca atare. Iată, pentru mine, cea mai bună cale de menținere și de obținerea finanțării pentru durabilitate. Și după cum am spus, e nevoie de o abordare foarte practică. Ar trebui să vă gândiți la <clears throat> viitoarele fonduri potențiale, de exemplu ce s-a făcut recent la Plovdiv, când sunt aproape de finalizarea anului principal, au lăsat un premiu pentru moștenire pentru ce rămâne și au acum o invitație deschisă pentru 2020 în care vor distribui jumătate din sumă pentru activitățile acelea legate de moștenire. Iată exemple legate de cum se poate lucra cu contribuția financiară după ce anul principal s-a încheiat în legătură cu riscurile de implementare a programării. Pentru mine cel mai mare risc a fost echilibrul între programe locale și internaționale. Așteptările localnicilor să arate diversitatea orașului, pe de o parte și pe de altă parte, adesea proiectul se bazează pe o bază cu totul diferită la nivel european sau național sau internațional pe principii la nivelurile respective, ceea ce înseamnă multă activitate de advocacy, discuții, recomandări. Și acum, la ultima întrebare. E vorba și de posibilități de a schimba unele lucruri pe durata fazei de implementare în care se pot deschide, eh, lansa invitații sau licitații deschise bazate pe nevoile oamenilor obișnuiți, ale agenților culturali. Deci există o marjă de adaptare. 5 ani e o perioadă îndelungată pentru dezvoltarea proiectului și sunt de acord că ar fi bine poate să fie mai scurtă. Poate 4 ani ar fi suficienți. Dar, desigur, orașul care câștigă titlul semnează ceea ce se consideră că ar fi un contract. Contractul trebuie respectat pentru că dacă nu există sancțiuni, Există un uh, panel care monitorizează pentru a menține lucrurile pe calea cea bună. Cum s-a schimbat orașul? În cazul Pilsen s-a schimbat uh, foarte mult uh, cum încep oamenii să folosească altfel spațiul public. Pentru alte orașe, pentru oameni e obișnuit să stea în stradă, să aibă evenimente culturale acolo. În Pilsen, cea mai vizibilă schimbare a fost modul în care cultura a ieșit din clădiri în spațiile publice și oamenii au început să fie mai curioși, să vadă ce se întâmplă în jurul lor. Partea de participare era ceva cu totul nou și a avut un impact deosebit asupra orașului. Și un ultim element – legat de infrastructură. 48 de milioane pentru infrastructură pentru un oraș de mii de locuitori e foarte mult. Din păcate, mai puțin de 20% a venit de la fondurile structurale europene. <clears throat> nu știu dacă e un mesaj bun sau prost, dar în ce privește politica de coeziune, Cehia începe să fie considerată țară dezvoltată și nu mai primește fonduri pentru infrastructură sau pentru infrastructura culturală. Ceea ce nu e cazul Croației și aș vrea să vă spun că Rijeka, după părerea mea, se descurcă foarte bine în ce privește echilibrul între operațiunile soft și proiectele de infrastructură. Ce am aflat că peste 50% e finanțare europeană pentru un nou muzeu de artă contemporană și <clears throat> o bibliotecă, se construiește un nou uh, cartier cultural. Dacă va avea succes în cele din urmă, e ceva cu un potențial deosebit și a spune că Rieca e pe un drum extrem de bun. Vă mulțumesc, domnule Șalai. Da, și eu vreau să confirm acest lucru. Cred că Rieta este pe un drum deosebit de bun în ceea ce privește durabilitatea. Sunt uh, convins că există bune exemple bune. Peci nu e neapărat un exemplu foarte bun. De fapt, peci e un exemplu foarte bun și anume că durabilitatea se obține creând structuri durabile atunci când se investește în oameni. E foarte important. E un lucru pe care l-a afirmat și Irji parțial, pe ce am reușit să creăm structuri, nu doar uh, investițiile în infrastructură de care vorbeam. Cred că e un aspect care vine cu multe semne de întrebare, dar totuși în peci în 2010 nu s-a rezolvat problema managementului cultural a fost complicat să introducem în management toate proiectele culturale. Nu erau la primărie, ci la noi, așadar, în gestiune. După care orașul a decis să folosească această experiență și să introduce și a, și-a luat practic structura noastră, a copiat-o identic uh, introducând-o în uh, structurile administrației publice pentru fondurile europene. Un alt exemplu bun uh, din partea artistică s-a creat un management artistic care a asumat toate institutele culturale vechi Am fost ajutați așadar să atingem uh, durabilitatea culturală în ceea ce privește riscurile și punerea în aplicare. S-a spus foarte multe, nu pot decât să scot în evidență încă o dată că este foarte important să găsim un echilibru între actorii locali, Trebuie să găsim un echilibru din experiența mea vă pot spune că comunicarea cu populația, dacă nu e bine organizată comunicarea cu populația, atunci uh, s-ar putea să fie într-adevăr uh, um, să ducă la eșecul întregului proiect. Am avut uh, în peci, am investit 140 de milioane și 85% au fost uh, fonduri europene. Un procent considerabil așadar de Am avut uh, onoarea să înființez această rețea informală, vă amintesc așa întreagă, uh, atunci exista această nevoie de a discuta între noi ce înseamnă un proiect cultural, cum se dezvoltă um, de succes un uh, asemenea proiect. Am avut uh, o abordare deschisă, și anume că nu venim cu discuții de marketing și că rămânem între noi. În această rețea am discutat permanent uh, ce facem, despre ce facem, pentru ce suntem acolo. A fost un proces, e în continuare o întrebare de actualitate, dar după cum spunea și Xavier, am luat decizia de a crea un cadru instituțional, o rețea. Atât. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Am încheiat uh, cu primul bloc uh, de dezbatere de experți și acum trec la cel de-al doilea bloc și doresc să dau cuvântul doamnei Diana Civile. Vă rog. Thank you. I will speak Latin. Mulțumesc că o să vorbesc în latonă. Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. Un... Și una autocapitală europeană a culturii în 2014, și anume orașul Riga, care întotdeauna a fost la răscruce de drumuri între sud și nord, est și vest. Tikuši veidoti ă, ceļi. Și întotdeauna am construit drumuri prin Riga. Ceļš, kas gāja cauri uh, Rīgai, caur kuru. Eh, un drum celebru pe vremuri era drumul Chihlimbarului, care era transportat prin Riga. Era un, un material extrem de valoros. Capitala europeană a culturii trebuie să creeze drumuri și căi, punți, poduri, cum să răspândim cultura zilei de astăzi, care are o valoare deosebită. Ne-am gândit la cum să o răspândim. Proiectul nostru s-a creat într-o perioadă complicată, era criza economică. O chestiune care a afectat uh, întreaga societate. Societatea avea nevoie de o soluție de supraviețuire Iată de ce am oferit uh, proiectul cu titlul Forță Majoră. Și am oferit o forță majoră pozitivă. Ceva ca să dea ceva tuturor, ceva pozitiv, să le schimbe viața în bine. Xavier a vorbit despre abecedar. Eu am ales câștigurile pe termen îndelungat de la Riga și m-am gândit la niște linii tematice și titluri legate de aceste linii tematice, ceea ce ne permite să formalizăm niște concepte și valori. În primul rând, seta de ocean, seta de valori umane, activități participarea artiștilor. Liels iegūms bija tas, ka um, am organizat și cultura comună a Europei. Ne-am uitat la suta de ani care a trecut de la primul război mondial, acum s-a schimbat după război harta Europei. Am organizat Strada Libertății în centrul orașului Liga, un simbol important. Al treilea element a fost uh, harta sau foaia de parcurs. Pe termen îndelungat, a fost unul dintre câștigurile cele mai importante după Capitala Europeană a Culturii. Am observat schimbări în societate. Societatea s-a mai deschis și volumul uh, de cultură consumată a crescut. Ne-am uitat la statistici și am înțeles că activ în procesele culturale doar 15% dintre locuitori au participat. Iată de ce am hotărât ca toate comunicările legate de capitala europeană a culturii să fie consacrate pentru ceilalți 85% dintre locuitori care nu participau. Consumatori potențiali active ai proceselor sau produselor culturale, fără îndoială. Fiind capital europeană a culturii și participând la acest proiect, a mărit conștientizarea în rândul locuitorilor. S-au luat unele hotărâri în oraș. Am schimbat strategia culturală la Riga. Am lucrat cu comunitățile în suburbii, în diverse zone. Unele lucruri au dat uh, roade, continuă și în prezent. Avem mai multe cartiere creative în oraș. Lucrul cel mai important care s-a întâmplat a fost uh, creșterea consumului de produse culturale, un câștig deosebit. Dacă vorbim despre drumul, drumul Chihlimbarului simbolizează faptul că a crescut cooperarea între artiștii din Letonia și din restul Europei. Am avut activități creatoare comune s-au realizat rețele disciplinare care au inclus nu doar reprezentanții ai domeniului cultural, ci și oameni din alte sectoare. Am avut sinergii cu totul noi și, desigur, un alt element extrem de important în anul în care am fost uh, capitala europeană a culturii, am sărbătorit cultura, diversitatea culturală, ceea ce promovează bună înțelegere între diverse comunități. Statisticile proiectului Riga sunt extrem de convingătoare. Vedeți aceste cifre edificatoare care vorbesc de la sine. Proiectul a fost încurunat de succes Numărul de turiști a crescut. Riga a fost uh, observată din străinătate. Am văzut uh, relatări la televiziune în diverse țări. Au venit mult mai mulți turiști din străinătate la Riga, cu 18,9% mai mulți turiști. Iată, aspectele economice care sunt mai ușor de cuantificat, de măsurat. Aș vrea să mai spun uh, ceva, să vă ofer un alt exemplu din aspectele economice, care nu întotdeauna e bine înțeles, s-au explicat la Riga. Și o să aveți o altă imagine. Avem uh, jocurile corale mondiale cu 27.000 de cântăreți din peste 70 de țări. Și aici vedeți scena în aer liber a festivalului tradițional de cântece și dansuri, care a devenit parte a patrimoniului UNESCO de manifestări culturale, dar în acest an în care a fost capitala culturală a Europei, am avut cântăreți din 73 de țări care au cântat împreună. Am studiat impactul economic al acestei manifestări, am obținut date și am înțeles că 3 milioane de euro care s-au investit în acest eveniment au avut un impact economic asupra bugetului. S-au încasat 21,4 milioane de euro. Deci vedeți cum cultura e mult mai puternică pe plan economic decât uneori ne putem aștepta sau bănui dar întotdeauna trebuie să ne gândim și la aspectele economice. În același timp, cred că și câștigurile emoționale sunt importante, mult mai importante. Iată de ce. Aș vrea să vă arăt imaginea următoare. Un eveniment în aer liber. Lanțul cititorilor de carte s-a organizat la jumătate de ianuarie la minus 15 grade pe stradă, dar au participat 14.000 de oameni. Timp de 4 ore au stat în stradă, dând din mână în mână cărți din vechiul sediu al Bibliotecii Naționale, noul sediu. Noua clădire denumită Castelul Luminii și acest lanț uman a fost uh, cu o încărcătură emoțională deosebită, deci ei care au dat cărțile din mână în mână au trăit emoții deosebite și a fost un moment semnificativ. Acesta a fost principalul câștig. Acum, la 5 ani după acest eveniment, am încercat să îmi dau un răspuns care a fost uh, în ce a constat unicitatea Capitale Europene a Culturii pentru orașul Riga. Desigur, perspectivele de viitor pentru o astfel de inițiativă e foarte important în uh, mediul european multietnic să avem acest mozaic fără conflicte pentru a arăta cultura din diverse locuri standardele clasice ale educației și științei se dispersează în acest flux și spațiu de informații. Avem nevoie de timp să ne stabilizăm valorile. Acestea sunt vremurile în care trăim în prezent și în același timp Capitala Europeană a Culturii și programul nostru intitulat Forța Majoră, asta a simbolizat faptul că avem unele valori eh, perene, avem algoritmi și am pus sistemul cultural pe hartă, orașul și țara noastră, cultura noastră. În același timp, Capitala Culturii e și un experiment social, un proiect bun al Capitalului Europene a Culturii atunci când cultura și alte aspecte se reunesc și când gestionarea culturii ajunge la cele mai înalte vârfuri. În cazul nostru vă putem arăta cultura letonă ca parte importantă a culturii europene și câștigul uman a fost cel mai important pentru că toți cei care au participat la Capitala Europeană a Culturii, la acest proiect, ca spectator eh, sau actor, s-a simțit parte importantă a Europei noastre unite. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Civile. Acum eh, Rosella Tarantino. Îi dau cuvântul doamnei Rosella Tarantino, care ne-a prezentat, ne-a dus mai aproape cu mult entuziasm proiectul Capitală Culturală Matera 2019. Yes, thanks a lot and thanks for your invitation. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această invitație. Vorbind despre actuala, voi vorbi despre actuala capitală culturală, Matera și Plovdiv. Matera e un oraș emblematic, deoarece e un oraș care a trecut uh, prin multe transformări. A fost considerat uh, ca fiind o rușină pentru italia în anii 50, după care a devenit un oraș patrimoniu cultural UNESCO în anii 90. Acest proces de transformare a fost alimentat de personalități uh, luminate, talie internațională și locală. Însă, procesul cel mai important uh, pe care, prin care am trecut a fost uh, concursul pentru titlu pentru că acest uh, concurs îi obligă pe oameni uh, să creeze un vis colectiv. Nu e vorba doar un, de un vis de a crea un proiect strălucit, ci să se gândească serios la ce doresc să facă în următorii 10 ani cu orașul lor și să-și adreseze întrebări uneori incomode. Te forțează să-ți depășești limitele și să colaborezi cu alți artiști din Europa în această privință. A fost un proces de amplă transformare prin care am trecut în acea perioadă. Când scriam acest um, proiect, această candidatură, ne gândeam la urm- următoarea provocare. Uh, ne gândeam, uh, de pildă, la faptul că Matera are mai puțin de 60.000 de locuitori, de altfel ca multe alte orașe din Europa și ca multe alte regiuni uh, slab populate din uh, Europa și am împărțit practic același destin, importam uh, producții realizate altundeva. Întrebarea e dacă orașele pot produce cultură singure, în mod autonom. Și noi am răspuns da. Dacă însă uh, creează această cultură împreună cu cetățenii, dacă putem elimina barierele dintre artiști și public. Și uh, noi am luat în serios uh, această idee, acest concept în uh, ultimii ani, nu a fost deloc ușor. 82% din creațiile care sunt promovate la Matera sunt creații originale și am uh, hotărât nu doar să lucrăm pentru a crea conținut la Matera, ci și să lucrăm la nivelul formei. Iată de ce am creat acest centru deschis de design. E un centru pentru prototipare, pentru realizarea de expoziții, de spectacole, dar înainte de toate pentru a regândi spațiul public dintr-o altă perspectivă. Matera nu era doar o scenă, așadar, ci în uh, principiu un centru de producție pentru actorii locali bineînțeles cu participarea multor actori internaționali. Înainte de toate, și cel mai important, 70% din creații au fost realizate împreună cu cetățenii, lucru deosebit de entuziasmat. Avem nenumărate exemple, iată opera care a a fost prezentată și pe arte, opera care a fost uh, realizată, care a fost uh, prezentată la marginea orașului, cu participarea cetățenilor. Avem și multe alte proiecte la care cetățenii au participat, de pildă crearea unor instalații uh, luminoase pentru ceremonia de deschidere le-am instalat în uh, locuri neobișnuite, precum uh, call center, în uh, spitale, în săli de dans, pentru a ajunge în acest fel la oameni care nu participă în mod obișnuit în acest joc al creării de cultură. Iată un alt exemplu. Oamenii și-au pus la dispoziție colecțiile sau obsesiile uh, după care am creat o arhivă a arhivelor, spectacol care apoi a fost pus în scenă de coreograful Emilio Seni. Iată aici Atlasul emoțiilor, unde 400 de cetățeni au făcut cunoștință cu orașul lor la nivel emoțional. Acest material a fost transformat de artiști uh, scenici, cartografi sau scriitori precum Alexandru Varico. S-a organizat atât de multe proiecte și un lucru m-a impresionat duminica trecută. Lucram uh, concentrându-ne și pe aceste zone uh, depărtate. Am avut un uh, proiect referitor la grădini aveam uh, un agricultor care a participat dintr-un oraș foarte mic din Basilicata și ne spunea că arta ne permite să vedem acele posibilități pe care suntem incapabili să le vedem și ne arată viitorul nostru. Cred că e un lucru foarte important pentru o capitală culturală. Iată un alt proiect pentru care este adresat turiștilor uh, considerați uh, drept cetățeni temporari, pentru că Madeira a fost inundată, practic, de turiști și trebuia să vedem cum putem uh, să-i privim din alt punct de vedere ca cetățeni temporari. Comunicare, cifre importante, impresionante. Am avut nenumărate posibilități de a vedea Matera. Am avut peste 2 milioane de vizitatori. Acum, în ce privește perspectivele de viitor, după cum puteți vedea, este o inițiativă de succes, dar este important să o consolidăm. Important este să semnăm un contract între Comisia Europeană Oraș, dar și Guvernul Național, cu un contract cu caracter obligatoriu, pentru că orașul nu se reprezintă doar pe el, ci și întreaga țară. Iată de ce este important să întărim legătura între această investiție, cât și politicile urbane și regionale, foarte importante. Un alt lucru important. Credem și sunt absolut de acord că trebuie să întărim echipa capitalelor culturale europene. Am creat acest uh, uh, meci de basket. Uh, am creat însă o provocare ulterioară și anume că trebuie să fim o echipă, nu doar o familie. E foarte important pentru că ne confruntăm cu atât de multe provocări, una din ele fiind această birocrație creativă. Vorbim uh, de vremurile actuale, de comunicare. Avem, e foarte mult de făcut împreună în ce privește turismul durabil, distribuția și așa mai departe, dar poate vă putea mai multe detalii după aceea. Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să dau cuvântul uh, colegilor pentru întrebări. Ia, Julie. Julie, ai cuvântul. Întâi și întâi vă mulțumesc pentru toate aceste prezentări. Îmi pare rău că am ratat câteva dintre ele. Mă bucură foarte mult să fiu aici, mai ales deoarece prezentarea despre Matera a fost foarte interesantă, deoarece fiul meu a jucat la uh, în uh, ceremonia de deschidere, este dramatist și muzician. Mm, mi-a trimis un mic clip video, nu am putut să asist pentru că eram într-o misiune în octombrie, dar mi-a transmis un mic clip video, era la Rai, la, la televiziunea Rai și mi-a trimis un mesaj, un mic clip video, l-am transmis și Silviei Costa pentru că știam că e acolo. Fiul meu e acolo, i-am zis, Silviei Costa, la Capitala Culturii. Fiul meu s-a întors deci, așadar și mi-a povestit despre experiență foarte pozitivă pe care a avut-o în Matera. Trebuie să profit de timpul pe care l-am acum ca să intervin, ca să zic că sunt și anumite piedici, anumite probleme. Probleme, de exemplu, ce s-a întâmplat la Plovdiv mai devreme anul acesta. A avut loc o situație în care niște politicieni locali au încurajat homofobia. În Plovdiv se programase o expoziție despre evenimentul Pride din Balcani și politicienii locali au încercat să interfereze în gestiunea fundației care organiza acest program. Am primit anumite informații despre acest lucru deoarece mențin legătura cu Plovdiv. Am fost acolo în februarie comisiune și nu ni s-a menționat deloc acest gen de problemă. Am însă prieteni care sunt implicați în mișcarea mai largă a capitalelor europene ale culturii rămâi informat. M-am dus înapoi în timpul verii când exista acest atac homofob și am primit informații în mod direct. Am primit uh, fotografii cu grafitiul, am primit fotografii cu amenințările care se făceau împotriva oamenilor care lucrau la fundația care a organizat expoziția. Aceste, acest oraș, oraș este partenerul dumneavoastră în acest an și doar am să menționez această problemă în acest for astăzi. Pentru că sloganul sau dacă tema pentru Plovdiv este ceva de genul împreună, dacă nu mă înșel, haideți să fim împreună, haideți să ne reunim. Da, este o valoare europeană, dar transfobia și homofobia nu sunt valori europene. Am menționat problema în această comisie, dar era la sfârșitul mandatului anterior, nu știu dacă s-a ajuns undeva cu acest lucru, dar m-a îngrijorat foarte mult acest lucru, deoarece nu consider că este o reclamă foarte bună pentru Europa pentru capitala europeană a culturii. Să se întâmple așa ceva, un, o manifestare atât de anti-europeană, atât de vădită, este un lucru nefericit. Aș dori să vă întreb ce puteți face dumneavoastră dacă se întâmplă așa ceva în cadrul mișcării capitalelor culturale. Chestiunea aceasta a ajuns chiar și în The Guardian, în Regatul Unit, a ajuns în ziare, deci cred că oamenii care lucrează la fundația respectivă din Plovdiv s-au apărat foarte bine și au apărat programul foarte bine, iar politicienii locali care nu sunt homofobi, de asemenea, au făcut o treabă foarte bună, dar, de fapt, noi cu toți împreună trebuie să apărăm aceste valori europene, mai ales în momentul în care apare brandul european și sunt implicați fonduri europene pe un astfel de program. Iată, deci o experiență neplăcută din Plovdiv. Dar mă mai îngrijorează și problematica cenzurii. Au existat anumite instanțe de cenzură. Știu direct de la o companie de teatru denumită, care se scrie SH asterisc T. Deci închipuiți-vă cum se citește acest șir de litere, SH asterisc T, este o companie care trebuia să lucreze în Valeta, în Malta și dintr-o dată li s-a spus că nu pot lucra despre cutare temă, nu pot face uh, chestiuni despre diverse lucruri. Toate aceste lucruri erau legate de Daphne Caruana Galizia, jurnalista ucisă în Malta. Și despre uh, comemorarea care are loc în fiecare seară în piața din Valeta. Și liderul uh, programului cultural din Valeta a avut un rol de jucat aici. Și atunci această companie de teatru au realizat un show, o piesă de teatru despre experiența lor cu cenzura. a Au jucat-o la Edinburgh și la Londra și vor continua să o joace. Deci trebuie să fim foarte atenți cum se utilizează banii noștri și ce fel de valori se asociază cu programele uh, noastre. Trebuie să menționăm aceste lucruri uh, pe față, în public, pentru că dacă nu o facem noi, politicienii, atunci artiștii care sunt cei care trăiesc aceste lucruri, sunt cei care vor vorbi despre aceste chestiuni și acest lucru nu uh, ne prezintă pe noi într-o lumină bună și nici nu prezintă într-o lumină bună rețeaua pe care ați realizat dumneavoastră de capitale europene ale culturii. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Adamov. Intervenție fără microfon. Извинявам се. Искам да благодаря нашите гости за... Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste chestiuni foarte interesante pe care le-am auzit de la invitații noștri. Mă mulțumește foarte mult tot ce am auzit. Vă felicit pentru minunatele inițiative pe care le-ați avut. Aș dori să subliniez două aspecte, totuși. în ceea ce privește publicitatea pentru aceste inițiative. Unii au spus că publicitatea și activitățile de promovare sunt insuficiente. Sunt de acord. Cred că putem face în așa fel încât să investim mult mai mult în activitățile de promovare pentru a face mai bine cunoscute aceste inițiative unui număr cât mai mare de cetățeni. Să știe toată lumea ce lucruri minunate se întâmplă în capitalele europene ale culturii. Încă un aspect pe care doream să mă concentrez. Ce se întâmplă odată ce se încheie anul în care orașul este desemnat capitală europeană a culturii? Fiecare oraș are ideile sale originale, creative, iar acestea merită să fie dezvoltate pe mai departe, să fie um, să supraviețuiască, să nu fie doar ca un chibric care se aprinde și se stinge. Cred că ar trebui să ne gândim să creăm o rețea, un fel de platformă pentru toate aceste orașe, în așa fel încât ele să poată continua să își dezvolte inițiativele și ideile. Spusele colegii mele din Letonia spusele uh, doamnei din Letonia, de fapt, mă impresionează în uh, Riga numărul persoanelor care consumă cultură a crescut. Acesta trebuie să fie un obiectiv pentru noi, să promovăm cultura. Trebuie să crească numărul de oameni care consumă cultură. Și fără să o contrazic cumva pe colega mea care a vorbit despre homofob- homofobia din Plovdiv. Vreau să zic că eu nu pot accepta această uh, idee cum că societatea bulgară este um, afectată neapărat de aceste mentalități. Sunt anumiți oameni din politică, într-adevăr, politicieni, deci, care își declară în mod deschis și homosexualitatea și homofobia unii. Dar aceste lucruri se întâmplă peste tot, să nu judecăm o societate întreagă în bază doar unor uh, politicieni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai există alte întrebări? Ba da, doamna Melbade. Yeah, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru această două rundă de intervenții. A fost foarte interesant și m-a um, m-a emoționat deoarece țin minte cu drag activitățile din Riga 2014. Am două întrebări pentru cei care au luat cuvântul, deoarece sunteți cu toții experți aici, știți cu toții cum să se organizeze mai bine un program pentru o capitală culturală europeană. Ce sfat le-ați da orașelor care se gândesc să candideze pentru acest titlu? Cum să se pregătească ele mai bine? cum să aibă o candidatură cât mai convingătoare. Și a doua întrebare, odată ce se alege un oraș, odată ce este desemnat, care ar fi punctele importante de urmat pentru a consolida o rețea de gestiune foarte bună, o structură de gestiune foarte bună, care dă rezultate concrete, bune, care depășesc uh, sfera tradițională, activitățile tradiționale și care uh, colaborează mult mai bine și încurajează comunitățile locale să facă parte mai mult din programe. Mulțumesc! Ja, danke. Wenn keine weiteren... Mulțumesc. Dacă nu mai există alte întrebări, aș uh, adresa și eu o întrebare. Un lucru care a fost uh, evidențiat de multă lume, așa nume că lipsește o rețea structurată, formală a capitalelor culturale. E într-adevăr adevărat că există contacte la nivel informal, însă nu există o rețea uh, structurată de sprijin pentru toate orașele. E un lucru care a apărut adesea în dezbaterile noastre și în ultimul mandat aici la Comisia Cult. De ce are nevoie această rețea? Concret, ce putem face? Practic, după părerea dumneavoastră, ce e necesar, unde e nevoie de sprijin, care sunt punctele care sunt de importanță deosebită dacă vrem să creăm o asemenea rețea și structură. Ce trebuie să ținem, să luăm în calcul, de ce trebuie să ținem cont. Acum deschid dezbaterea pentru toată lumea. Dacă aveți întrebări uh, pentru cele două orașe capitale culturale, Liga și Matera, despre Matera deja am vorbit. Doamna Tarantino a fost la Matera și a pus uh, pe picioare în Matera această rețea. Cred că e important să reunim aici toți jucătorii pentru a vedea ce trebuie să aducă o rețea ca atare și cum putem realiza o rețea, putem crea o rețea externă a capitalelor culturale. Dacă aveți întrebări pentru ultimele două vorbitoare, dar și pentru ceilalți eh, invitați, vă rog. Îi dau cuvântul ultimelor două vorbitoare pentru a răspunde. Es, eh, man visu laiku gribējās atbildēt uz iepriekšējiem. Eh, da, mulțumesc. Doream să răspund și la întrebările de dinainte. Cred că voi încerca măcar să includ fragmente de răspuns în intervenția mea. Să începem cu ideea unei rețele. Un fel de structură care ar trebui să fie creată în acest context. Aici cred că am o opinie ușor diferită. Capitala culturală europeană este un proiect, un proiect specific într-un oraș specific. Bineînțeles, există o oarecare moștenire care rămâne acolo, sunt investiții pe termen lung, experiențe care trebuie să fie partajate, ceva ce învățăm de pe urma acestui proiect, dar nu sunt sigură că dacă creăm o organizație formală sau o structură formală, ar fi chiar atât de benefic ca rețeaua informală din care am făcut parte. Tamaș s-a referit deja la acest lucru fost foarte utilă acea rețea informală. Și aici uh, putem înțelege mai bine ce este important, să împărtășim lucruri, să avem experiențe comune, iar acest lucru se poate realiza fără o structură specifică. Aceasta este opinia mea personală, bineînțeles. Acum câteva răspunsuri și la celelalte întrebări. Da, incidentul despre care ați vorbit din Plovdiv m-a pus pe gânduri. Sunt de acord și eu cu ideea de a apăra valorile europene. Libertatea de conștiință, libertatea de a crea. Și sunt importante și nu ar trebui să existe niciun fel de cenzură, să ți se spună că nu ai voie să faci un anumit lucru sau să uh, abordezi o anumită temă în uh, arta ta, chiar dacă este o temă sensibilă sau dureroasă, publicul trebuie să se poată gândi la anumite teme. Și în acest uh, caz m-am gândit la libertatea de a crea, care nu trebuie să fie marginită în niciun fel. În ceea ce privește pe întrebarea care viza activitățile de promovare pentru capitala culturală europeană, experiența mea, bineînțeles, se bazează pe cazul Riga și pot să vă spun că în momentul în care ai un buget mic, trebuie să te gândești foarte bine unde să îl investești, în ce să îl investești. Premiul Melina Mercuri, pe care l-am primit noi, a fost investit în procese creative, nu în marketing, în cazul nostru. Într-adevăr, e vorba și de sacrificii în artă. Și aici a fost vorba, în acest caz specific, de bugetele de marketing. Știu acest lucru foarte bine, deoarece am făcut parte din proiecte culturale mari și în alte orașe, iar această problemă este una de mare actualitate. Dacă e să alocăm ceva, poate că trebuie să avem o strategie separată sau un buget separat pentru comunicare, pentru promovare. Noi, ca organizatori, trebuie să găsim un echilibru just între cele două aspecte, creație și promovare. Întotdeauna trebuie să existe o decizie la un, la un anumit nivel și noi am ales să uh, ne concentrăm mai degrabă pe partea creativă. În, în plus, aș mai dori să zic câteva cuvinte și despre acea discuție despre investițiile în infrastructură, infrastructura pentru cultură, Capitala Europeană a Culturii nu este un proiect de construcții propriu-zis. Obiectivul său general, sarcina sa generală, este de a convinge orașele, chiar și țările în sine, de valoarea culturii, dar, bineînțeles, și clădirile fac parte din acest patrimoniu cultural. Capitala culturală europeană, însă, repet, nu este un proiect de construcții. Se pot discuta și, și aceste lucruri în acest context. Bineînțeles, noi ne-am început eforturile într-un moment în care criza era într-un moment foarte acut și nu am discutat aproape deloc despre infrastructură pentru că nu aveam finanțare pentru uh, proiecte de infrastructură. Dintr-o perspectivă mai generală, cred că proiectul Capitale Culturale Europene nu ar trebui să se ocupe în mod direct de crearea de noi infrastructuri. Mai degrabă ar trebui să aibă rolul de a convinge autoritățile responsabile de nevoia unor astfel de acțiuni culturale. După cum spunea și doamna Mel Barde, de fapt e ceva ce aș putea să le comunic altor capitale europene ale culturii din experiența mea proprie, cred că trebuie să înțelegem că acest proiect este un motor foarte bun care te ajută să înțelegi mai bine ce se întâmplă într-un anumit oraș pe plan cultural. E nevoie de acești 5 ani ca să schimbăm mentalitatea, felul în care ne gândim, felul în care planificăm, ce să păstrăm, ce să uh, nu păstrăm și noi am făcut acest lucru în cazul Riga. Discuțiile din discuțiile noastre interne a reieșit ce este mai important și apoi ce am uh, adus la un nivel mai înalt, la nivelul întregului oraș, la nivelul întregii țări chiar. Bineînțeles, aici s-au realizat și coaliții de natură politică, au fost anumite chestiuni politice, rivalități politice, dar am reușit să ajungem la un oarecare consens. Însă, vreau să spun că această discuție în sine este o, un instrument care face parte din uh, întregul proiect al capitalei culturale europene. Dialogul în sine este un uh, obiectiv, un element al capitalei culturale. Succesul nostru s-a datorat faptului că noi am creat acest concept pe care l-am avut și l-am pus în aplicare. Am discutat cu autoritățile și le-am convins că putem pune în aplicare, că trebuie să punem în aplicare proiectul așa cum l-am planificat noi. Și cred că aceasta este lecția care trebuie să fie uh, învățată și de celelalte viitoare capitale culturale europene. Vielen Dank. Uh, Mulțumesc foarte mult. Vă invit, doamna Tarantino. Să am... O să încep de la prima întrebare despre Plovdiv. Am fost foarte îngrijorați în legătură cu acel caz de cenzură. Ca aspect pozitiv, fiind o chestiune foarte controversată, capitala europeană a culturii trebuie să fie o punte și în același timp să distrugă prejudecățile. Ceva extrem de important. <laughs> so, and, uh, so this was uh, important. Asta mi s-a părut mie important. Pe de altă parte, am sprijinit prin platformele sociale de comunicare, prin intermediul prietenilor de la Plovdiv. E ceva ce am discutat și când am întâlnit la Plovdiv. Artistic depends about, about o întâlnire de familie, ca să spun așa. Am discutat probleme legate de drepturile omului și Xavier s-a referit la asta. Dacă să dăm titlul unor orașe care nu respectă niște drepturi fundamentale ale omului sau unor țări care nu respectă. E o întrebare pe care trebuie să o punem. Was uh, very happy that uh, imploded that I love and... Dar sunt niște teme la care țin foarte mult și mă bucur să lucrez, să cooperez cu oamenii deschiși la minte. și la acest proiect comun în care am cooperat. Le sunt recunoscătoare pentru curaj, pentru îndrăzneală. Și s-au bucurat de majoritatea instituțiilor care au sprijinit pentru a putea ține expoziția respectivă. În legătură cu matera, aspectul creației în comun, aceasta este moștenirea pe care o vom lăsa. Vom redacta un manifest cu artiștii, cu cetățenii. Cu toții sunteți invitați pentru că vom redacta ca și alte capitale culturale ale Europei, vom dori să-i dăm domnului Sasoli când va veni la Matera în ziua de încheiere în 20 decembrie și ne-am bucurat să vă vedem și pe dumneavoastră. Accesul a fost un aspect important pentru noi. N-am, vândut n-am vândut tichete, am oferit un fel de pașaport, un card care oferea accesul la toate evenimentele mari și la mici ateliere în egală măsură. Ceea ce încurajează pe oameni de orice vârstă, din orice context, cu orice nivel de educație să participe la acest joc, ceva extrem de important pentru noi sfaturi pentru alte orașe care vor să fie capitale europene ale culturii, cred că e foarte important. E o șansă deosebită de a regândi orașul, de a-l regenera. Cred că e important dacă <clears throat> trebuie să lucrați pentru această ocazie majoră, e important să lucrați nu doar pe plan local, ci și cu factori externi care văd sau observă ceea ce dumneavoastră vă scapă din vedere. E nevoie de efectul de perspectivă și să conlucrați îndeaproape cu cetățenii, pe de o parte, cu instituțiile, pe de altă parte, pentru că instituțiile trebuie să vă dea sprijinul de a face ce e necesar pentru a fi puternici și cetățenii, pentru că, de fapt, e o ocazie deosebită de a realiza acest efort colectiv, după cum spune. În ce privește rețeaua, și aș reveni și la întrebarea legată de comunicare. Rețeaua are un potențial deosebit. Poate consolida comunicarea capitalelor europene ale culturii. La Riga am văzut că s-a investit mai mult în uh, cultură și mai puțin în infrastructură. Dar uh, dacă avem o rețea, putem grupa resursele pentru a avea un impact major legat de comunicare. Nu e ceva doar uh, limitat la Matera, e o treabă europeană, e un program european. Deci trebuie să aibă măcar și un impact european în materie de comunicare. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face împreună. Să mă refer la unul singur, minor poate. Avem o echipă de voluntari în uh, formele de comunicare socială. Dacă putem face aceste schimburi între capitalele europene ale culturii, s-ar uh, spune diverse povești dintr-o altă perspectivă. Poate lucruri mărunte, dar sunt atât de multe pe care le putem face împreună. O pagină de internet. Poate vorbi și despre trecutul și viitorul orașului care e capitala culturii. Ce se întâmplă în Europa și în orașele mari, dar și în cele mici. Comisia Europeană finanțează acum o inițiativă de consolidare pentru a da asistență viitoarelor capitale ale culturii de a avea activități de networking. Dar cred că aceste activități de networking pot fi consolidate pe mai departe. Asta e părerea mea. Sunt atât de multe lucruri care se pot face sau examina împreună turismul durabil, combaterea birocrației, capacity building și așa mai departe. Și cam atât. Mulțumesc. Mulțumim. Mai avem un răspuns din partea asta? Sau două chiar? Doream doar să reacționez la două lucruri. În primul rând, în legătură cu rețeaua. Credeam că eu o să fiu în minoritate, dar de fapt sprijin ideea de a menține rețeaua capitalul europene ale culturii la nivel informal pentru că funcționează o abordare pragmatică în care viitoarea capitală găzduiește pe ceilalți. Singurul lucru de plătit e să-ți cumperi biletul. Nu e nicio birocrație, nimic altceva nu e necesar pentru a beneficia de această rețea informală. Deci sunt împotriva ideii de a deveni o platformă oficială sub umbrela Creative Europe, dar, pe de altă parte, un domn, Silvan Pascol, care se ocupă de selectare și monitorizare uh, la capitala europeană a culturii. Poate să vă spună mai mult despre formare. E un, cap, e un program de capacity building care mie mi se pare foarte util, e bine proiectat, un instrument deosebit de util. Și o scurtă reacție în legătură cu problemele de la Plovdiv și la Valeta, pe care le-ați menționat acum câteva minute cu tot respectul, ce s-a întâmplat la Plovdiv a fost o poveste de succes în cele din urmă. A fost o mare provocare pentru echipă, au reușit, au supraviețuit și au salvat uh, onoarea. Până la urmă, manifestarea a avut loc. Deci cred că în această lume a populismului, puterea platformelor sociale de comunicare e un lucru obișnuit care se poate întâmpla ca un politician populist să pună astfel de întrebări provocatoare. La Plovdiv au reușit și până la urmă a fost un exercițiu de relații cu publicul, dar până la urmă s-a încheiat cu succes. La Valet a fost cu totul altceva, cu totul inacceptabil. Nu văd nicio poveste de succes acolo, cu cenzura, ascunderea de fapte, despre infracțiuni, despre crime și alte lucruri înrudite. Din păcate, nu există instrumente de a face ceva împotriva acestor capitale, aceste capitale europene culturii. Nu știu dacă Comisia poate să facă ceva la nivel administrativ, se poate face ceva împotriva politicienilor știu că panelul de monetarizare a refuzat să meargă la ceremonia de deschidere ca formă de protest împotriva acestor activități ale politicienilor de vârf pe plan local. Nu mai aduc aminte ce reacție au politicienii. M-aș fi așteptat totuși la una mai puternică. Mulțumesc. Da, Vă mulțumesc. E întotdeauna greu să iei cuvântul după Irgi sau poate ușor, pentru că a spus deja ce vreau să spun și eu. Acum, din partea mea, am să confirm și eu că aș păstra rețeaua în forma ei actuală. Funcționează. Dacă ar fi să se formalizeze, ar fi foarte greu atunci să devii membru al rețelei a rețelei. Și cine reprezintă, practic, capitala culturală, orașul sau uh, actorii implicați? Iată, din această perspectivă, rețeaua ar putea să se transforme într-o rețea informală la care participă primarii și unde nu se mai poate discuta la nivel operațional uh, și uh, am, s-ar transforma practic în ceva plictisitor. Ar fi o mare pierdere, mare păcat. Pe de altă parte, există subiecte despre care trebuie să discutăm, uh, precum subiectul unei arhive, cum arhivăm toate aceste cunoștințe. Părerea mea personală e că cu ajutorul digitalizării se pot face multe, bineînțeles nu toate. Iată de ce acest caracter comunicativ al rețelei este foarte important pentru că în acest fel putem transmite multe mai departe. Am spus deja că căutăm în permanență să analizăm posibilitățile suplimentare ale rețelei. Poate vă amintiți de incidentul din Malta, și anume că din partea managerului proiectului uh, s-au făcut declarații referitoare la jurnalista ucisă care erau absolut inacceptabile. Am um, redactat o scrisoare semnată de voluntar, dar nu putem face mai multe, dar până și un asemenea acest simbolic este important. Mulțumesc foarte succint. Îi dau cuvântul uh, domnului Paia Ruiz, după care trebuie să schimbăm uh, grupurile de discuție. Mulțumesc, am promis uh, că voi fi succint. Doream doar să vă reamintesc, să citiți uh, proiectul de 60 de pagini cu, uh, care reunesc acele orașe care au fost capitale um, ale culturii și cât de mândre sunt acestea că au fost uh, capitale ale culturii. Dacă ar exista o rețea, ar face parte aceste orașe, s-ar regăsi acolo. Eu cred că trebuie să deschidem o dezbatere referitoare la cum, ce formă să ia această rețea și să nu impunem forma. Dar, uh, într-adevăr, putem lăuda abordarea inițială informală, dar cred că trebuie să trecem la următorul nivel. Există propuneri deja înscris care pot fi analizate. Un alt comentariu referitor la cei 5 ani. Dacă cineva din sală poate să-mi spună unde ar trebui să se găsească cultura europeană peste 5 ani și nimărește răspunsul, înseamnă că nu am făcut suficiente progrese și am fi putut face mai mult progres. 5 ani e mult timp și puțin în același timp. Dar cred că e mult mai ușor să se gestioneze uh, posibilitatea de eroare și să se planifice uh, pentru un oraș de mici dimensiuni uh, decât între ani. Și mă alătur celor spuse referitor la drepturile omului. Am spus deja acest lucru înainte ca doamna deputat să ia cuvântul. Drepturile omului sunt calea pe care vom merge împreună în Europa. În caz contrar, nu vom uh, avansa și cred că s-a văzut foarte clar că uh, Eh, pentru mine e un subiect de importanță vitală, sunt multe ore de somn eh, alocate acestui subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog eh, dacă putem face schimbarea la prezidiu cât se poate de repede pentru a continua cu dezbaterea și a nu pierde timpul. Vă mulțumesc tuturor acelora care astăzi ne-au oferit o perspectivă variată și în detaliu. Pentru noi este întotdeauna important uh, să vedem experiențele din practica celor care au pus în aplicare concret aceste proiecte și cred că a fost o audiere deosebit de informativă pentru noi. Acum vin experții la grupul de experți. Îi așteptăm. Und ich darf äh, Frau Ammann, äh, Frau o rog pe doamna Aman, Vlazel și Garcia să vină la prezidiu și să ocupe loc. Cred că toți cei care trebuia să ocupe, să ocupe loc uh, sunt la prezidiu. Lipsește ceva? At the very end, yeah. yeah. Um, und ich darf Frau, wie gesagt, Frau Silvia După cum spuneam, le urez bun venit doamnei Silvia Aman, Anieșca Vlazel și Beatriz Garcia aici la prezidiu. Primele două, doamna Aman și Vlazel, au 5 minute împreună la dispoziție, iar doamna Garcia are și ea 5 minute la dispoziție. V-aș ruga să încercați uh, să vă încadrați în timp. Știu că am depășit un pic timpul, dar vrem să mai avem timp după aceea și pentru un dialog uh, cu alte cuvinte. Dacă nu ați reușit uh, să spuneți tot ce aveați de spus în prima intervenție, veți avea cu siguranță posibilitatea la runda de întrebări și răspunsuri să reveniți doamna Aman. Mulțumesc foarte mult uh, pentru, că, pentru invitație. Vom ține prezentarea împreună. Anieșca uh, și cu mine suntem obișnuite. Am fost uh, desemnată de Parlament în urmă cu 5 ani pentru a face parte din această comisie. Deja ne-am pregătit și ne-am discutat prezentarea împreună, așa că e chiar mai autentic uh, să primiți această prezentare din partea amândurora. Vom vorbi despre cum se poate folosi, valorifica mai bine potențialul de plin al capitalelor culturale, însă înainte de a trece și să discutăm despre posibilități de îmbunătățire, aș dori să vă spun că, după părerea noastră, Capitala Culturală, inițiativa Capitalor Culturale Europene este o inițiativă de succes, un model de succes, lucru care se poate constata dacă privim și perspectiva extinsă, pentru că acesta e un pic și rolul nostru, pentru că noi avem o perspectivă de ansamblu mai amplă. Iar în um, ce privește capitalele culturale, um, vedem um, că a fost o pildă nu doar pentru multe din orașele din Europa, ci și pentru multe din orașele din afara Europei. Asta arată că există potențial considerabil, multe oportunități și cred că trebuie să pornim de la această premiză pentru a continua. Bineînțeles că avem multe de spus și am încercat uh, să scoatem în evidență principalele idei. Înainte de toate vreau să vă spun că am uh, fost uh, propuse de Parlamentul European împreună, dar și colega noastră, Cristina Farinia, trei femei așadar selectate de Uniunea Europeană, lucru care a contribuit la diversitatea de gen în cadrul um, Comitetului de Experți, lucru pe care doresc să-l scot în evidență. Cred că merită să scoatem în evidență faptul că Comitetul de Experți lucrează uh, pe doi vectori. În primul rând încercăm să selectăm candid- orașele candidat din orice țară, după care urmărim procesul de punere în aplicare. Două povești complet diferite. Cred că uh, trebuie să vă spun că s-a schimbat rolul uh, comitetului nostru de experți. Avem doar 10 experți Avem așadar expertiză cât se poate de variată, un model foarte bun de lucru cu proceduri democratice. Comitetul este cât se poate de implicat în consolidarea mărcii capitale culturale europene, cât și în apărarea și protejarea calității proiectului. cred că important este să scoatem în evidență aici. Am auzit exemple ale fostelor capitale culturale. Acum ne aflăm însă um, la un punct de cotitură, pentru că începând de anul viitor se vor uh, aplica noile reguli, acestea vor deveni mai vizibile. Iată de ce aici am introdus calendarul pentru acele capitale culturale începând de anul viitor. La ora actuală selectăm orașe din Germania și Slovenia pentru 2025. Cred că e important să înțelegem uh, de la bun început faptul că s-au schimbat uh, regulile în mod considerabil față de situația din trecut. Aici aveți șase criterii pe baza cărora se Um, aleg noile capitale culturale, urmărim uh, respectarea acestor șase criterii. Vreau să scot în evidență câteva dintre ele. În primul rând, strategia și moștenirea pe termen lung. Uh, acum sunt de importanță primordială în cadrul anterior. Erau doar două criterii nu foarte bine definite, acum avem șase, fiecare dintre ele având sub criterii. Avem așadar un cadru mult mai bine structurat. Atât în ce privește îmbunătățirea. Ce se poate face mai bine, poate? Aici aveți foarte multe idei, dar am să evidențiez doar două sau trei. Cred că se înțelege tot mai bine și tot mai mult faptul că un oraș nu e doar un teritoriu izolat, e înconjurat de regiuni. Constatăm că de multe ori, în candidaturi, orașele își prezintă candidaturile împreună cu regiunile. E important așadar eh, această abordare unită. Un alt lucru amintit deja astăzi, eh, un alt factor, reprezintă stabilitatea bugetară, care presupune mai multe lucruri. În primul rând, un efect de pârghie furnizat de însuși titlu de capitală culturală, cât și de contribuția în temeiul acestea. Înțelegem uh, că e una redusă, dar funcționează. Avem foarte multe fonduri adiționale care sunt generate și gestionate într-un cadru de multinivel, multiguvernanță. Pe de altă parte, este o provocare S-a spus deja că de multe ori angajamentele nu au fost respectate chiar la sfârșit sau au fost necesare negocieri foarte complicate care au um, avut un impact negativ asupra pregătirii, pentru că dacă nu ai siguranța financiară, nu este afectată doar planificarea, ci întreaga structură a organizației, nu poți reuni personalul necesar pentru activitățile de comunicare, cooperare. Iată un aspect crucial, un lucru care trebuie abordat și la nivel național mai intens. Un alt argument ar putea să fie că, după părerea noastră, toată țara are de câștigat de pe urma prezentării unei candidaturi Deja doar prin faptul că atât de multe orașe sunt interesate de dezvoltarea culturală și faptul că noile norme creează strategii de dezvoltare culturală, se creează echipe, se mobilizează întreaga populație pentru cultură și pentru Europa, putem uh, câștiga doar dacă vedem lucrurile din această perspectivă și nu doar ca un concurs. Capitale culturale nu se referă doar la acest aspect, ci la o viziune de colaborare culturală între diferiții jucători uh, ai unui oraș. E vorba de investiții în consolidarea capacității, nu doar a um, sectorului artistic, ci a întregului uh, context local, regional, internațional, menit să crească participarea civică, la nivel european și la nivel local. Una din, unul din aspectele importante referitoare la capitale culturale este că acum reziliența socială este sporită, coeziunea socială de asemenea este o idee asupra căreia insistăm considerabil în procesul nostru. Ajungem în acest fel la aspectul inclusiv al capitalelor culturale. Am uh, vorbit foarte mult uh, de valoarea adăugată a acestui proiect, dar um, deosebirea vine din uh, caracterul european vorbim de dezvoltarea culturală din orașele noastre și din țările noastre. Iată de ce este absolut esențial să înțelegem acest element. Inițiativa Capitale Culturale este poate inițiativa cea mai emblematică a Uniunii Europene. Este deosebit de vizibilă nu doar în Uniunea Europeană, ci și în afara granițelor acestea. Este considerată peste tot uh, pe glob uh, un adevărat reper pentru inițiative asemănătoare despre cum Uniunea Europeană se prezintă drept uh, un loc unde se creează cultură. Există mai multe dimensiuni, abordarea culturală, abordarea de comunicare înainte de toate lăsăm uh, în seama orașelor alese să asigure uh, o strategie de comunicare. Pentru micile orașe e foarte greu să asigure această strategie de comunicare. Există așadar acest potențial de a folosi instrumente la nivel european Așadar, Uniunea Europeană poate să își sprijine capitale hmm. culturale pentru că acestea să dobândească mai multă vizibilitate. Și pe de altă parte e vorba de conținut, e vorba de a înțelege caracterul durabil. La ora actuală este un element de importanță crucială. Vorbim aici de toate elementele cu caracter durabil, socială, economică, culturală. E un subiect de dimensiune globală. Nu-l putem uh, aborda izolat. Uh, aveam un exemplu referitor la turism, de pildă turiștii vin de peste tot de pe glob. Referitor la declarațiile anterioare, vorbim de un proiect comun Comitetul nostru consideră acest proiect drept un proiect propriu, iar când monitorizăm, nu controlăm, ci oferim sprijin. Și credem că și Comisia Cult poate face același lucru. Aveți puterea de a fi un adevărat, adevărată punte de legătură și puteți consolida inițiativa Capitale de Cultură prin activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Mi-aș dori să ne fi încadrat un pic mai bine în timp, pentru că v-ați depășit timpul cu peste 5 minute. Vă rog, doamnă Garcia, 5 minute. Mulțumesc că am nevoie de telecomandă, mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere să fiu aici în această după masă. Aș dori să spun mm, rapid în spaniolă și bună ziua, dar voi continua în engleză, pentru că este mai rapid să vorbesc în engleză. Five minutes, so what I'm going to be doing is just am doar 5 minute, așadar am să vă spun doar câteva lucruri despre ce informații există, ce um, dovezi există despre această temă. Sunt directorul unui observator privind orașele capitală culturale. Este vorba despre o rețea care în ultimii 20 de ani acumulează informații despre orașele care uh, trec prin această experiență de uh, intervenție culturală. Avem, de exemplu, evenimentul care este capitală culturală a culturii, dar sunt multe alte evenimente care sunt inspirate de acest eveniment și am avut privilegiul de a documenta, de a analiza uh, câteva dintre aceste evenimente. Alte astfel de evenimente sunt, de exemplu, jocurile olimpice, care au o traiectorie proprie, dar care, de, în anumite cazuri, pot uh, învăța câte ceva de la programul Capitală Culturală Europeană. Comisia Europeană m-a ales drept uh, Uh, membră a acestei comisii care monitorizează capitalele culturii, orașele de cultură, însă în 2012, de asemenea, printr-o licitație am fost numită de către Parlamentul European să realizeze acest studiu. Acest studiu este o operă care se concentrează pe primii 30 de ani ai programului și care documentează experiențe din 1985 până în 2019. ce s-a publicat, ce este, care informații sunt disponibile cu privire la aceste 60 de orașe despre care tot vorbim. Sunt mulți întregi de informații. Problema este cum să comparăm datele între ele, cum să uh, putem înțelege informațiile mai bine. Avem acest document, se vor imprima, cred că, încă câteva copii, pentru că este încă un document relevant, în opinia mea. Avem o hartă cu privire la ce se poate compara și ce nu se poate compara. Un lucru foarte util este să înțelegem cât de mare este diversitatea orașelor și locațiilor unde s-a organizat capitala europeană a culturii. Bogăția acestui uh, fenomen cultural, spre deosebire de Jocurile Olimpice sau alte fenomene culturale, este că avem o diversitate foarte mare, de exemplu, ca dimensiune, ca profil capacitate, atât la nivel național cât și internațional. Este imposibil să avem un singur cadru prin care să le putem înțelege pe toate. A trecut foarte mult timp și am constatat de asemenea că acest titlu a avut un impact în foarte multe tipuri, tipuri de medii diferite. Câteva exemple avem în acest uh, document. Detaliile se află în document. Puteți să mă adresați întrebări ulterior dacă doriți. Câteva aspecte principale, foarte utile. Ce am putea face înainte să trecem la pașii următori despre care ne vorbeau Agnieszka și uh, cealaltă colegă? Ce am învățat în acești 30 de ani? Eu și cu echipa mea explorăm următoarea ipoteză. Dacă a existat un progres în acest proces foarte important de educare, ca orașele să învețe să lege acest fenomen cultural de o anumită strategie, de un anumit cadru temporal și felul în care toate aceste lucruri toate împreună duc la un impact. Noi am testat acest cadru ipotetic cu, 60 de, cu cele 60 de orașe și am reușit să identificăm în modelul nostru analitic anumite informații sunt multe lucruri de spus despre elementele lipsă, anumite întrebări pe care trebuie să ne le punem mult mai des, dar în orice caz, ideea ca orașul să aibă o viziune, acum în sfârșit s-a diseminat mult mai mult. În etapele timpurii ale acestui program, în 1985, existau mari lacune aici, deci s-au înregistrat mari progrese pe partea de viziune a orașului și ne-am putut documenta uh, dezvoltările în acest domeniu, cât de sofisticate au devenit, cât de sofisticate au devenit toate aceste lucruri din trecut până în prezent. E nevoie de asemenea de standardizarea ideii, de normalizarea ideii, cum că cultura trebuie să fie un concept transversal, orizontal, pentru mai, mult, mai multe sectoare. Să existe cooperare cu patrimoniul, cu educația, cu transportul, uh, și cu multe alte sectoare. În document explicăm exact cum uh, se întâmplă acest lucru. Nevoia unei activități tematice, a, ideea de a spune o poveste de lungul anului, de asemenea, reiese din documentul nostru. Există o combinație între evenimentele principale cu evenimentele mai mici, cu activitatea socială de la firul ierbii. Nu pot intra în detalii cu privire la concluziile concrete, dar pot să vă spun că în document, în ce am publicat, atât în raportul acesta, cât și în multe alte um, orașe, de exemplu Liverpool, de unde sunt eu, adică unde locuiesc eu, din toate aceste documente, din toate aceste mărturii, rese exact cum se poate transforma scena culturală. Cuvintele în aldine aici au fost uh, subliniată și de colegii mei care au luat cuvântul, și sunt date concrete care arată exact cum se traduc toate aceste concepte în realitate, care orașe merg mai departe, care orașe în ce direcție merg, în funcție de uh, punctul din care pornesc. Rețelele sunt foarte importante în acest context, rețelele de colaborare și un alt lucru pe care l-am mai documentat noi de-a lungul anilor este această transformare a imaginii. Uh, Glasgow, de exemplu, sau Liverpool, dar și Marsilia, Lille, chiar și Matera, toate aceste orașe se pot transforma complet dacă pornesc de la un punct spinos, se pot transforma. De asemenea, ne interesează unde se poate realiza un impact. Din punct de vedere numeric, da, sunt anumite date statistice care ne arată exact că putem schimba mentalitatea, autopercepția oamenilor. În anumite orașe se poate arăta clar că uneori de la 50 până la 90% din populație simt că orașul lor este un oraș mai bun, deoarece a fost capitală culturală europeană. De asemenea, este important și cum se schimbă profilul audienței pentru cultură. Aici este ceva ce putem analiza pe termen scurt, mediu și lung. Este interesant să comparăm uh, anumite lucruri și să nu uităm că uneori analizăm uh, niște lucruri foarte diferite între ele. Orașele sunt foarte diferite între ele. Să nu credem că un anumit, o anumită cifră este se, uh, rețeta succesului, secretul succesului. Într-un anumit loc poate că are sens să existe 30.000 de oameni uh, audiență pentru anumit lucru și să fie un mare succes, dar în alt loc un milion de oameni să fie un succes mediocru. Bineînțeles, sunt și foarte multe informații pe plan economic. S-au înregistrat foarte multe presiuni pe această idee, pe această filiere, cum că impactul economic este un indicator al succesului, dar nu doar prin economie putem explica ce funcționează și ce nu. În orice caz, noi am analizat foarte multe trenduri, de exemplu ale turismului, sunt sute de grafice pe care le putem arăta, dar este important să înțelegem informațiile în context și cu aspectele calitative, nu doar cantitative. Din punctul de vedere al turismului, vreau să spun doar că este foarte important pentru orașe să înțeleagă ciclurile și ritmurile turismului. Foarte frecvent există o creștere foarte mare până în anul titlului și ulterior este foarte comun să scadă rata turismului, dar acest lucru nu înseamnă un eșec. Important este să vedem chestiunile în timp. Atât am avut de spus deocamdată, vreau să vă rog aminte că toate aceste materiale sunt disponibile și online. Nu există doar uh, uh, rezumate cu grafice foarte drăguțe, ci sunt și anexe foarte detaliate cu multe informații de fundal care cred că vă pot fi de folos ca să înțelegeți mai bine uh, fondul problemei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Um, ich wollte eine Nachfrage. Am o întrebare foarte repede. Studiul datează din 2013. Există completări la adresa acestuia care se includă și datele mai actualizate, pentru că totuși e de acum șase ani, pentru a vedea cum arată astăzi capitalele culturale. Poate s-a schimbat ceva între timp. Yeah, thank you. It's a very important question. Mulțumesc, este o întrebare foarte importantă. Ca om de știință și om care valorează, care apreciază timpul, este important să înțelegem cum evaluează lucrurile. Valoarea acestui studiu este că analizează acest set de date de-a lungul la 30-33 de ani. Metodologia pe care am aplicat-o a fost utilizată în continuare. Deci, munca pe care o fac la observator este să continuăm să completăm informațiile. Deci, da, de-a lungul tuturor acestor matrici și indicatori cu ajutorul acestor indicatori, deci completăm baza de date cum ar veni. Avem tehnicile, avem metodologiile, provocările sunt noi. Comisia Europeană se gândește la această resursă nouă de consolidarea capacității. Pentru noi, în însă, provocarea este alta. Cum menținem accesibilitatea acestei informații și cum poate fi utilizată rapid această informație când oamenii au întrebări. Deci noi avem datele brute și acum lucrăm la modalități prin care aceste informații pot fi accesate mai ușor și consultate mai ușor. De exemplu, prin, uh, pentru uh, cadre, cum ar fi monitorul orașelor creative dar încă nu avem un raport clar care arată care sunt etapele următoare. Trebuie să mai vedem cum putem să împărtășim aceste informații cu persoanele interesate. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să deschid uh, um, florul pentru dezbatere. Mulțumesc, că doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Nu am nicio îndoială fapt că inițiativa orașelor, uh, capitalelor culturale europene este o inițiativă minunată din mai multe motive. Mă interesează mai ales oportunitatea pe care o reprezintă anumite orașe. Pe site-ul inițiativei se vorbește despre această oportunitate și anume regenerarea orașelor. Katowice, în Silesia Superioară, este un oraș în transformare dinamică, care pe viitor poate că va dori să candideze pentru această onoare de a fi capitală culturală europeană și ne interesează aspectul orașelor în regenerare. Mai sunt alte întrebări? Domnul Haide are cuvântul. Um, one of the... Unul dintre vorbitori, printre primii care au luat cuvântul, a menționat faptul că atunci când se ia o decizie, nu se mai uh, înregistrează niciun fel de intervenție a politicului, pentru că toată lumea este uh, mulțumită. Deci, în etapa uh, cu juriul, când lucrează jurul, acolo se înregistrează anumite probleme cu interferența din partea politicului sau încercări de interferență sunt metode prin care sunteți abordați, de exemplu, de guverne, de la diverse niveluri, cu anumite idei pe care doresc ei să le pune în aplicare? Asta este o întrebare. Și apoi cealaltă întrebare, sunt anumite criterii pe care doriți să le adăugați pe lista criteriilor sau sunteți satisfăcuți la ora actuală de catalogul uh, cerințelor pe care trebuie să le respectați? Una dintre prezentări, de asemenea, s-a referit la faptul că bugetul a suferit schimbări majore, poate schi- suferi schimbări majore de la momentul licitației până în momentul în care se desfășoară anul respectiv. Ce faceți în momentul în care apar astfel de schimbări? Mulțumesc, care cuvântul Julie Ward. Întâi și întâi, mă bucur că sunteți alături de noi, Beatrice de la Liverpool, din regiunea mea. Știu foarte bine că Titlul pe care l-a primit Liverpoolul uh, a transformat complet acest oraș și această moștenire dăinuie încă. În mm, modalități foarte mici, dar ori de câte ori iei trenul de la Lime Street Station uh, și de acolo iei un taxi, toți taximetriștii sunt foarte prietenoși, au fost uh, formați, educați, cum să-i primească pe vizitatori, să fie mândri de orașul lor. Și eu observ acest lucru pentru că călătoresc în foarte multe locuri, am avut conversații cu taximetriști din Liverpool, iar uh, atitudinea lor a fost un rezultat direct al uh, statutului de capitală culturală europeană. Comportamentele așadar în mod clar s-au schimbat în mai bine în orașul nostru. Nu sunt sigură că am o întrebare de adresat neapărat, dar aș dori să confirm pur și simplu spusele dumneavoastră și să sprijin inițiativele voastre. Da, totuși mi-am amintit un lucru. E vorba de momentul deschiderii. Dumneavoastră vorbea despre faptul că studiul este mult mai larg și nu se referă doar la capitalele culturale europene, ci la orașele culturale și evenimentele mari, felul în care aceste evenimente pot să fie un motor al regenerării și pot să transforme complet orașul. În Regatul Unit acum avem orașele culturii un program care a fost inspirat de programul Capitalei Culturale Europene. Orașe foarte sărace și-au uh, organizat un program propriu anul acesta și obiectivul este de a schimba dinamica și mentalitatea oamenilor. Motivul pentru care nu am putut merge la Matera este că am vorbit la forumul privind economia urbană în Toronto, în Canada. Am dorit să merg acolo și să iau cuvântul în favoarea culturii ca motor pentru economia urbană și am dorit să vorbesc despre importanța capitalelor culturale. Trebuie să fim cu toții foarte mândri de ceea ce am făcut aici pentru că efectele um, secundare care decurg din această inițiativă extraordinară sunt mult mai mari decât ne putem închipui. Eu doresc să putem continua să folosim învățămintele pe care le-am tras din acest proiect și în alte domenii. Să putem vorbi despre aceste lecții și învățăminte cât mai pe larg, ca să se știe ce am făcut bine ca Uniunea Europeană. Uh, are there further questions? Sunt alte întrebări? uitându-mă la ceas, cred că ar fi bine să închidem lista de vorbesc pentru ca expertele să poată să răspundă înainte de a depăși ora. Scuze că vă cer din nou cuvântul. Ne prea fiind alți deputați în sală să folosesc eu ocazia. Vreau să vă mulțumesc pentru ultima rundă. Am o întrebare pentru dr. Castin. Vă mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă și utilă ați dat niște ghiduri, niște orientări foarte utile pentru orașe viitoare care vor dori să candideze la titlul de capitală europeană a culturii. Cum să se elaboreze strategii în acest sens. Mi-a plăcut foarte mult uh, setul de indicatori. Acum întrebarea. Nu v-ați gândit cumva să adăugați la acești indicatori și unul legat de mediul înconjurător? impactul de mediu, subiect care devine tot mai de actualitate în Uniunea Europeană și în Parlament. Avem acordul verde printre priorități. V-ați gândit cumva și la asta? Sau ce idei aveți? Cum ar putea fi? Cine vrea să înceapă? s-a luat decizia democratică să încep eu la diversele întrebări, poate prima, pentru că se leagă și de ultima. Dacă aș schimba ceva la cele șase criterii, da, la criterii aș schimba ceva și ceva legat de <clears throat> hmm propuneri. Da, mi se pare la criterii că lipsește dimensiunea de mediu. Dacă comparăm cu inițiative internaționale, am avut plăcerea să uh, mă consult cu cei care se ocupă de capitalele americane ale culturii și acolo se discută foarte mult de ce capitalele europene a culturii nu are și printre criterii impactul de mediu înconjurător. Deci uh, sunt în totul de acord o altă dorință ce aș vrea să figureze mai mult în candidaturi, dimensiunea globală. Toate provocările secolului al xxi au caracter global și cred că avem instrumentul ideal cu arta și cultura să ne ocupăm de ele pentru a alimenta dezbaterile pe acest subiect. Capitalele europene ale culturii ar fi locul ideal pentru acest gen de dezbatere și ce s-a spus despre Matera, perspectiva locală, cred că e foarte importantă pentru viitor. O să mai las și pentru colega. Îți mai las și ție ceva. Da. O să răspund la întrebarea cu presiunile care se exercită asupra noastră. E foarte greu să exercite presiune, pentru că suntem 10 experți independenți din diverse țări și avem o singură denumire, cea mai bună viitoare capitală europeană a culturii. În procedura de selecție, nu. Dar după aceea, de fapt, da. Primim e mail de la cetățeni, grupuri de cetățeni care vrea să ne influențeze sau să influențeze echipa de organizare. Sprijinim echipa organizatorică în faza de implementare să depășească diverse obstacole și autoritățile locale și chiar naționale au simțit presiunea din partea noastră asupra lor și au învățat că noi întotdeauna suntem de partea echipei care licitează pentru a obține titlul de capitală europeană a culturii. Nu jucăm jocuri politice. Rolul nostru este să asigurăm că se alege cea mai bună capitală europeană a culturii. Mulțumesc. Cred că e un răspuns minunat aici din uh, dreapta. Alte aspecte în legătură cu întrebările. În legătură cu tipurile și gama de indicatori, cu siguranță un cadru nu poate fi bătut în cuie, trebuie să evolueze și să se poată adapta la diverse locații. <clears throat> Ce s-a spus cu munca pe care o desfășurăm, diversitatea cu toți cercetătorii și colaboratorii, să nu uităm de cât de diverse sunt tipurile de orașe și regiuni care primesc acest titlu. Ceea ce înseamnă că nu poate să fie un cadru unic, fix, ci un fel de mozaic. Sunt niște indicatori uh, centrali și alții pe care îi utilizez în funcție de priorități. Uh, chestiunea de mediu, dar sunt și alți termeni care intră sau ies. Uh, starea de bine, bunăstarea, oare ține de dimensiunea socială sau nu? în funcție de cât de important uh, devine aceste terminologii cheie ce devine dominant uh, și apoi să se reflecte cum documentăm și prezentăm uh, dovezile. S-a pus o întrebare legată de buget, schimbările în timp. Ce pot să vă spun comparând cadrul de la programul de capitală culturală și ce s-a întâmplat la manifestări majore, cum ar fi Jocurile Olimpice, există o anumită libertate de mișcare, cum contractează orașul, e și o parte fixă. E adevărat că nu se poate face în acest program același lucru uh, ce se face în lumea sportului. Regulile sunt draconice pentru orașul olimpic. Se schimbă aproape toate legile care sunt în vigoare acolo și legea drepturilor de autor. La noi lucrurile sunt mai flexibile, un lucru valoros în cele din urmă. Deci poate ar trebui să fie mai multe presiuni, mai multe cerințe și trimite. Dar aș vrea să mai adaug și un comentariu care e valabil pentru toate întrebările. <clears throat> Odată ce trece timpul și e clar că e o inițiativă valoroasă și apreciată, Trebuie să putem recunoaște reușitele, dar să devenim și mai sofisticați când acceptăm caracterul complex. Pentru că e în prezent un pericol de a exercita atât de multă presiune pentru a, oferte, a ofera răspunsul, a oferi răspunsul în alb și în negru, presiune legată de cifre și dovezi care devin atât de clar, încât nu dezvoltăm Um, să nu existe riscul să avem speranțe prea mari, orașe care se transformă cu totul, dar poate să nu ridicăm prea mult tacheta și alte orașe să nu poată să îndeplinească aceste cerințe. Probabil că trebuie să le ajutăm să se simtă mai în largul lor, să comunicăm nu neapărat povești de eșec, dar uh, obstacole de care s-au lovit, provocări să promovăm și povești care nu se bazează întru totul pe cifre și statistici. Iată provocarea următoare, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Lucrurile nu sunt în alb și negru, sunt mai mult în gri, de adevărat ce a spus. Cum uh, discută șoferul de taxi într-un oraș sau altul, cum documentăm astfel de aspecte. Iată, un punct foarte important pentru viitor. Și pe scurt despre potențialul de regenerare al capitalei de cultură. Există un astfel de potențial dacă orașul dorește, pentru că de oraș depinde, în primul rând, să aibă o viziune pentru propria dezvoltare <clears throat> și cum capitala culturii poate sprijini o astfel de dezvoltare. Se leagă și de caracterul unic al capitalei europene a culturii în orașul dumneavoastră. Au fost 60 până acum și trebuie să intri în concurență nu doar cu tine însuși, ci și cu alte orașe din țară și cu munca fostelor capitalele culturii și cu colegii care vor găzdui în viitor în același an. Dacă ai o viziune coerentă de generare prin capitala culturii care să dea o plus valoare suplimentară sau posibilități suplimentare orașului, în regenerarea urbană, da, e, e absolut posibil, dar trebuie să fie coerent. Ultimul cuvânt atunci. În legătură cu regenerarea urbană, poate ca de la început să fie văzut uh, drept concept cuprinzător și aș vrea să revin la un element de la un slide despre durabilitate în toate dimensiunile sale. Cred că e ceva ce ar putea fi mai cuprinzător ca punct de pornire pentru discuții legate de moștenire. Să vedem în perspectiva de mediu, cultură, transformare urbană, în sens economic și acesta să fie punctul de pornire, ceea ce cred că ne-ar duce la o imagine mai de ansamblu și ne-am legat mai bine de dezbateri globale cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă. Încă o propoziție, da? Să subliniez că rolurile s-au schimbat. Dacă înveți de la alte capitale ale culturii, totul e să învățați de la cele care vor fi anul viitor, pentru că asta e schimbarea. Dar nu uitați că puteți învăța de la fiecare experiență să nu închideți ochii la istorie. Privită prin uh, lentila potrivită, istoria vă dă învățăminte utile. Vă mulțumesc pentru această audiere deosebit de productivă pentru comisia noastră. Am uh, căpătat multe idei noi, multe au fost și confirmate. E bine să nu uităm să vedem ce s-a făcut de-a lungul anilor uh, cu proiectul capitalelor culturale europene. Facem asta de altfel de mult timp, avem o anumită experiență așadar aici la comisie. Cu toate acestea, e întotdeauna bine să aflăm direct de la aceia care se ocupă de organizarea și gestionarea acestor proiecte, să primim o reacție din partea lor, să vedem ce a mers bine în trecut, unde sunt probleme, unde e nevoie de îmbunătățire și sper că din uh, învățămintele pe care am putut să le dobândim astăzi, să putem uh, trage concluziile necesare pentru deciziile viitoare. Sunt convinsă că această inițiativă va rămâne una tânără, proaspătă, pentru că e întotdeauna nevoie de ea, e nevoie de a găsi durabilitate și să vedem ce nu a mers bine, ce poate fi îmbunătățit pentru că întotdeauna se poate învăța nu doar din greșelile proprii, ci și din greșelile altora. Cred că trebuie să sprijinim și pe viitor aceste bune inițiative și putem să îi entuziasmăm pe cetățeni pentru inițiative culturale, mai ales în politică în ce privește uh, inițiativele culturale. Trebuie să ne asigurăm că avem o, un efect pe termen lung. Acest lucru ne iese tot mai mult și cred că suntem pe drumul cel bun și că acest proiect ar trebui să fie sprijinit și pe viitor și să atingă un efect dincolo de orașele alese drept capitală culturală. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest schimb atât de interesant, atât primului cât și celui de-al doilea grup de discuție. Vă urez o seară plăcută membrii comisiei trebuie să mai rămână încă puțin timp pentru o comunicare. Luni 20 ianuarie și marți 21 ianuarie va avea loc următoarea noastră întâlnire aici la Bruxelles. Da, Julie, te rog. Intervenții din sală fără microfon. Da, atunci trebuie să intervii acum, pentru că altfel voi termina. Îmi cer scuze, am întârziat pentru că purtam, am organizat o întâlnire deosebit de urgentă cu niște avocați pentru Aras Amiri, un curator iranian care a fost uh, închis pe nedrept în Teheran, a primit o sentință de 10 ani, e vorba de un cetățean iranian care lucra la momentul respectiv pentru British Council la adresa unor proiecte pur culturale. Trebuia să organizeze așadar această întâlnire cu caracter urgent și aș dori să rog comisia noastră să încercăm să organizăm o audiere pe acest subiect. Știu că am stabilit deja multe, însă e o urgență, e un subiect cu caracter urgent. E vorba de un artist, un producător care n-a făcut altceva decât uh, să-și facă meseria, dialog cultural, organizare de expoziții, niciuna cu caracter uh, politic și în cele din urmă a primit o sentință de 10 ani. Dacă putem pune asta pe ordinea de zi, așadar dacă putem dezbate într-un fel sau altul acest subiect, aș fi deosebit de răscunoscătoare. Da, ar putea să fie un punct și pentru subiectele cu caracter urgent pentru plen. Da, am o listă foarte lungă și cred că și noi la comisia noastră trebuie să abordăm acest subiect. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va avea loc în ianuarie, da, ianuarie E bine, dar poate putem să introducem uh, pe luna decembrie pe uh, ordinea de zi a plenului. Iar dacă nu reușim uh, cu această abordare, să discutăm la viitoarea întâlnire a coordonatorilor. Să vedem dacă putem introduce ca punct pe ordinea de zi. Um, o audiere ar putea să fie complicat, dar putem scrie o scrisoare, putem face un apel și la președinte dacă putem introduce în procesul verbal la ședințe de astăzi ar fi de asemenea util. Da, la diverse. Dacă că e un subiect mult prea important să-l punem doar la diverse, ar trebui să discutăm și la viitoarea întâlnire a coordonatorilor. În cele din urmă, la sfârșitul acestei ședințe, vreau să vorbesc tuturor a Crăciun fericit, pentru că e ultima noastră întâlnire înainte de vacanța de Crăciun și sper să vă revăd pe toți sănătoși și plini de motivație anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru buna cooperare în aceste luni de început ale noului mandat, așa că haideți să începem cu forțe proaspete în, la această comisie în luna ianuarie anului viitor. Mulțumesc!